Good morning. Um, Bună dimineața, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru această mică întârziere, însă unii colegi au avut dificultăți datorită traficului în această dimineață. Vă mulțumesc pentru uh, răbdare și înainte să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, cred că domnul Corbett dorește să intervină în legătură cu respectarea regulamentului. În temelul uh, art- articolul 162, aliniatul 3 și aliniatul 6, Parlamentul a decis ca această dezbatere pe marginea retragerii Regatului Unii din Uniunea Europeană să fie purtată cu participarea unei singure runde de oratori din partea grupurilor politice. Acest lucru va avea anumite consecințe, doamnă președintă, pentru că trei uh, se vor fi auzite trei voci din partea Regatului Unit, cu, din partea celor care susțin uh, retragerea Regatului din Uniunea Europeană. Și niciun coleg britanic care se opune uh, Brexitului nu va avea ocazia să ia, cuvânt, uh, să ia cuvântul. Este o atitudine care mm, se pare că reprezintă majoritatea uh, părerilor din populația Regatului Unit, sau cel puțin așa ne spun ultimele sondaje de opinie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule uh, Corbett. Am luat notă de intervenția dumneavoastră. A fost decizia um, șefilor grupurilor politice de a alege acest uh, format. Am uh, luat notă de cele spuse de dumneavoastră și trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi, declarații ale Consiliului și Comisiei privind retragerea legatului din Uniunea Europeană. Deschidem dezbaterea din cuvântul secretarului de stat, uh, doamna Ed Stadler, în numele Consiliului. Bună dimineața, doamna, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă, stimați eurodeputați, stimate negociator șef uh, Michel Barnier, doamnelor și domnilor. Consiliul European a, susțit, a, a susținut acordul de retragere a Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană și în Euratom. Consiliul European a invitat apoi Comisia Europeană și Parlamentul European să treacă la pașii necesari pentru a ne asigura că acest acord de retragere va intra în vigoare în data de 30 martie 2019. Consiliul European a aprobat de asemenea declarația politică care uh, stabilește cadrul relațiilor viitoare între Uniunea Europeană și Regatul Unic. Cu această ocazie, hotărârea Uniunii Europene de a avea un parteneriat cât mai strâns posibil cu Regatul Unit a fost uh, reiterată în lumina acestei declarații. Această, acest rezultat nu ar fi fost posibil fără angajamentul și fără hotărârea domnului Barnier și a echipei sale, uh, căruia uh, Consiliul European uh, i-a dus un tribut și a mulțumit pentru acest lucru. Există o responsabilitate comună pentru acest acord între statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile europene și cu această ocazie aș dori, și aș dori să, mul- să mulțumesc pentru contribuția uh, grupului care s-a ocupat de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană din Parlamentul European și, în general, aș dori să mulțumesc pentru contribuția Parlamentului European. Consiliul depune toate eforturile pentru a ratifica acest acord în următoarele săptămâni, ceea ce ar permite Parlamentului European să-și încheie procedurile de a își da la rândul său acordul, consimțământul, înaintea lunii martie 2019. Mulțumesc! Mulțumesc! Dăm cuvântul acum lui Michel Barnier, negociatorul șef Uh, pentru retragerea legatului din Europeană. Uh, bine ați venit, domnule Barnier, aveți cuvântul. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimată doamnă secretar de stat, stimați deputați, bună dimineața fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul în numele Comisiei Europene și aș dori să vă rog să îl scuzați pe domnul Juncker, care în momentul de față se află la G20. Ne aflăm într-un moment crucial, doamnă președinte, într-un moment în același timp foarte grav, pentru că la 17 luni după începutul negocierilor, pe care am avut onoarea și am onoarea în continuare să le conduc, sub autoritatea și cu încrederea domnului președinte Juncker și cu susținerea întregii Comisiei Europene. Duminică, după cum ați uh, amintit dumneavoastră, doamnă secretar de stat, Consiliul European a adoptat proiectul nostru de retragere, a adoptat și declarația politică care stabilește cadrul relațiilor noastre viitoare. Aș dori în primul rând să mulțumesc foarte mult Consiliului European, președintelui Consiliului, domnului Donald Tusk și echipelor sale, dar și uh, diferiților președinții ai Consiliului în exercițiu cu care am avut onoarea să lucrez, președinției uh, austriece cu care lucrăm acum, dar și Bulgaria, Estonia și Malta. Vom continua chiar în curând uh, cu România. Doamnelor și domnilor, S-a terminat negocierea cu privire la acordul de retragere acum. Acum a venit momentul ratificării de către Parlamentul Britanic, de către Parlamentul European, de către Consiliu. Având în vedere circumstanțele dificile în care s-au uh, desfășurat aceste negocieri și având în vedere complexitatea deosebită a tuturor subiectelor în legătură cu retragerea Regatului Unit, acordul pe care îl avem acum pe masă, proiectul de retragere, și declarația politică este și sunt singurele acorduri posibile. Am reușit să finalizăm această mare etapă împreună, iar din partea noastră, datorită unității puternice dintre cele 27 de state membre și dintre toate instituțiile europene. Doamnă președinte, acordul de retragere și declarația politică aferentă se datorează foarte mult și subliniez foarte mult uh, celor patru rezoluții din Parlamentul European și vigilenței cu care ați urmărit acest proces încă de la început. Desigur, pentru ca să puteți apăra drepturile cetățenilor pe care îi reprezentați, aceasta a fost și prioritatea noastră, pentru a putea uh, proteja interesele Uniunii și piața unică, indivizibilitatea și inalienabilitatea celor patru libertăți, dar și capacitatea de decizie a Uniunii. Aceste două documente au fost construite de către dumneavoastră și de către noi împreună pe tot parcursul negocierilor. Aș dori, doamnă președinte, prin intermediul dumneavoastră să-i mulțumesc domnului președinte Tajani. Dacă îmi permiteți, aș dori să adresez un cuvânt mai personal domnului Verhofstadt, care a fost coordonatorul din partea Parlamentului European pentru Brexit, dar și tuturor uh, membrilor grupului de coordonare Danuta Hübner, Elmar Brock, Gualtieri, Gabriela Zimmer, și Philip Lambert, care, împreună cu echipele lor, au urmărit negocierile în fiecare zi în cadrul grupului de uh, gestiune a Brexitului. Mulțumesc și președinților de grup, mulțumesc președinților de comisii și lui Cecilia Wikström. Vreau să mulțumesc, dar știm că nu ne aflăm la capătul unui drum, ci încă pe drumul acesta foarte dificil. Acordul de duminică este și rezultatul unei metode pe care am convenit-o împreună cu dumneavoastră. Am reușit să punem lucrurile în ordine, am început logic. Am început să negociem acordul de retragere, o retragere curată, ordonată, înainte să discutăm despre cadrul viitoarelor relații cu Regatul Unit. Am insistat pentru a regla în amonte anumite probleme care erau și sunt în continuare prioritare pentru Parlamentul European. Mă refer la drepturile cetățenilor, la pacea și stabilitatea în Irlanda și la regulamentul financiar. Și înainte de toate, doamnelor și domnilor, am lucrat chiar de la început foarte transparent și cu încredere reciprocă. Și vom continua după același principiu. Acest uh, parcurs ne-a arătat care sunt mizele fiecărui uh, proces, ceea ce este posibil, ceea ce nu este posibil, având în vedere principiile fundamentale ale Uniunii. Încă de la început am explicat cum putem să ne respectăm principiile și cum trebuie să ne respectăm principiile, ținând cont și de liniile roșii care au fost indicate în mod oficial de către Regatul Unit și având în vedere toate, toți acești parametri, am reușit să găsim uh, un teren comun. Cadrul pe care l-am stabilit prevede o stabilitate și previzibilitate în același timp pentru negocieri. Nimeni nu poate să fie obiectiv surprins de conținutul acestui acord. Doamnelor și domnilor, poate că ar fi bine să amintim în acest moment că Uniunea Europeană nu și-a dorit acest Brexit. De fapt, Până acum, nimeni nu a fost în stare să-mi demonstreze valoarea adăugată pe care o aduce, dar noi respectăm votul suveran democratic al poporului britanic și, așa cum a cerut-o guvernul britanic, am declanșat procedura pentru o ieșire ordonată și reglementată a Marii Britanii. Însă documentele pe care le-am uh, convenit duminică permit să limiteze consecințele negative ale Brexitului mai ales pentru cele 27 de state membre. Acordul de retragere aduce securitate juridică tuturor persoanelor, tuturor întreprinderilor, regiunilor care sunt îngrijorate de decizia Marii Britanii de a vrea să iasă din Uniunea Europeană. Desigur că cetățenii europeni 4,5 milioane de persoane care trăiesc la ora actuală în Regatul Unit și cetățenii britanici care sunt stabiliți într-una din țările Uniunii întreprindele, dar și uh, locuitorii Irlandei, doamnă președinte, care participă la toate dimensiunile umane, sociale și economice ale cooperării Nord-Sud. Sunt și ei implicați. Backstop-ul pe care ne-am pus de acord pentru ca să revenim la o frontieră, să nu revenim la o frontieră uh, fizică în Irlanda, protejând în același timp și piața unică, face parte integrantă din acordul de retragere. Fără backstop pentru Irlanda nu vom avea acord de retragere. Apoi, colectivitățile, universitățile, întreprinderile care sunt purtătoarele atâtor proiecte financiare din partea politicilor și bugetelor europene, chiar în cooperare cu partenerii britanici, universitățile, laboratoarele dinamice, foarte chiar în uh, Marea Britanie, agricultorii care beneficiază de politica agricolă comună și care în mod legitim doreau să își protejeze dreptul de proprietate intelectuală, dar mult, um, mai mult decât atât doreau să-și protejeze și indicațiile de origine geografică. S-au uh, făcut, uh, s-a discutat și cu întreprinderile și cu toți acești actori implicați în Regatul Unit. V-am dat doar câteva exemple pentru ca să vedem cine este afectat, persoanele pentru care noi am avut datoria să restabilim securitatea, siguranța acolo unde Brexitul a adus nesiguranță. Acesta este și obiectul acordului de retragere, care e adevărat, este foarte dens, dar fiind dat că este vorba de un tratat juridic, este foarte precis și foarte complet. În ceea ce privește declarația politică aferentă, ea stabilește cadrul în care noi, cât de repede posibil, vom negocia relația noastră viitoare cu Regatul Unit. În această negociere, doamnelor și domnilor deputați, Uniunea Europeană va continua să-și apere interesele și va continua să aplice exact aceleași principii ca până acum – în această negociere care se va deschide în curând. Uniunea Europeană va adopta prin negociatorul dumneavoastră aceeași atitudine. Niciodată nu a existat agresivitate în aceste negocieri și nu va exista niciodată un spirit de răzbunare. Niciodată din partea nimănui nu a, s-a dorit vreo formă de pedeapsă. Noi continuăm să colaborăm cu Regatul Unit și nu împotriva Regatului Unit pentru ca să construim un parteneriat pe viitor. Vrem să continuăm să purtăm acest respect pe care îl avem pentru Marea Britanie, pentru o țară care va rămâne uh, prietenul nostru, partenerul nostru și aliatul nostru. Adevărul este, având în vedere relația viitoare care se creionează, că având în vedere decizia Regatului Unic de a ieși uh, din uh, Uniunea Europeană, nu putem să rămânem într-un status quo, nu putem să avem un business as usual și trebuie să spunem acest lucru direct întreprinderilor că trebuie să se pregătească. Însă interesul nostru comun este să construim un parteneriat ambițios pe baza bunurilor, serviciilor, spațiului digital, mobilității, transportului, piețelor publice, energiei, securității interne, și, bineînțeles, toate acestea pentru stabilitatea continentului nostru, pentru că politica uh, externă face și ea parte din lista pe care am uh, finalizat-o acum. Și în domeniul apărării și în domeniul altor priorități ale ONU avem uh, în continuare aceleași obiective. Cu cât vom avea un parteneriat mai bine gestionat, cu atât vom avea uh, întotdeauna atenția îndreptată și spre uh, a avea șanse egale. Având în vedere toate aceste dimensiuni, trebuie să vă spun că dacă reușim să concretizăm acordul politic, atunci parteneriatul cu Regatul Unit va fi unul fără precedent, având în vedere numărul de subiecte uh, în care se va coopera. După cum ați dorit și dumneavoastră, statele membre și Parlamentul, noi ne pregătim și vom fi pregătiți să lansăm această negociere despre viitoarea relație cu Regatul Unit odată ce acesta devine o țară terță. Înainte însă de acest moment, doamnă președinte, mai rămâne însă o etapă decisivă de finalizat și anume ratificarea acordului de retragere. Acum este momentul ca fiecare să-și asume responsabilitatea. Parlamentarii britanici vor avea ocazia să se pronunțe în săptămânile care vin pe acordul de retragere și pe textul declarației politice, iar acest vot va implica direct viitorul țărilor. Trebuie să respectăm și vom respecta dezbaterea și timpul de dezbatere uh, parlamentară democratică în uh, Regatul Unit. Pe de altă parte, trebuie să lăsăm timpul ratificării și Parlamentului European, care a fost asociat uh, strâns la acest proces și care va rămâne cooperare, în cooperare cu noi în toate etapele negocierii și care va avea ultimul cuvânt. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați, pentru încredere și pentru atenție. Mulțumesc, domnule Barnier. Trecem acum la vorbitorii din partea Parlamentului, în primul rând coordonatorul grupului pentru Brexit, domnul Verhofstadt. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând vreau să salut acest acord de retragere și declarația politică. Cred că putem spune că ambele documente s-au clădit pe principiile fundamentale ale UE, și anume integritatea pieții unice, cele patru libertăți care susțin această piață unică și capacitatea Uniunii de a lua decizii în mod independent. Însă trebuie să vă spun un alt element care mi se pare esențial în această dezbatere, mai sunt și alte două elemente de care s-a ținut cont. În primul rând, pozițiile sau, ar spune, liniile roșii stabilite de guvernul britanic în urma deciziei luate de a pune capăt uh, apartenenței la UE și un al doilea element care a stat la baza acestui acord și a declarației și care de multe ori nu este pe deplin înțeles, e vorba de acordul din Vinerea Mare din 1998 de care Uniunea Europeană nu este afectată direct, nu este o parte directă în acest acord din 1998, dar acesta a fost posibil între statele membre, printre statele membre. Și aceasta arată că Uniunea tocmai asta înseamnă. Înseamnă reconciliere, înseamnă să pui capăt violenței, și pace. Și rezultatul tuturor acestor elemente este tocmai acest acord de retragere, care mi se pare cel mai bun acord cu putință dacă ținem cont de aceste trei elemente definitorii. Vreau, bineînțeles, să mulțumesc și să felicit și nu este prima oară când o fac, dar vreau să o fac încă o dată. Vreau să-l felicit personal pe domnul Barnier, care a făcut o muncă excelentă în cooperare strânsă cu Parlamentul European și cu Brexit Steering Group de aici și aceasta îmi oferă ocazia să-i felicit și pe membrii acestui grup pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o, depășind diferențele între partidele politice. Cred că totul a mers foarte bine. Michel, rezultatul este un acord care reușește să facă trei lucruri. În primul rând, reușește să minimizeze problemele și tulburările de ambele părți, în special la nivel economic. Aceasta permite o retragere și un cadru, un calendar între 2 și 4 ani pentru a putea finaliza negocierile pentru o viitoare relație. În al doilea rând, se evită existența unei frontiere fizice în insula irlandeză pentru a asigura acordul din Vinerea Mare și pacea. Și în al treilea rând, și asta cred că a fost prima noastră prioritate a Parlamentului European, se garantează drepturile cetățenilor. Și aici trebuie să spun că Parlamentul, cu ajutorul și susținerea negociatorilor, a reușit să îmbunătățească semnificativ textul. Știu că și dumneavoastră aveți un angajament clar și trebuie să o spun aici, în fața tuturor, chiar înainte de a primi documentul pentru consimțământul pentru Parlament, am primit toate informațiile necesare și garanțiile pentru a arăta că aceste drepturi cetățenești vor fi implementate pe deplin. Deci, iată, dragi colegi, cred că acest cadru cu acordul și declarația politică ne oferă posibilitatea să avem pe viitor o relație cu adevărat strânsă între Uniune și Regatul Unit. Iată, bazele sunt puse în acest acord și în declarația politică și bazele sunt reprezentate de un acord de asociere pe care Parlamentul l-a propus încă din prima zi. De ce un acord de asociere? Și aici trebuie să spun că și guvernul britanic a fost de acord cu această propunere este pentru că acesta va fi implementabil în mod provizoriu atunci când va fi adoptat la nivel european și va fi ratificat într-o rundă de ratificări în statele membre și asta pentru a evita, să spunem așa, uh, nivelul de complexitate al relației pe care o avem, de exemplu, cu Elveția, care nu se bazează pe un acord unic de asociere, ci pe o serie de acorduri. Grupul pentru Brexit de la Parlament va uh, monitoriza îndeaproape felul în care se implementează acest acord, declarația politică și procedura de consimțământ și va fi foarte atent pentru a vedea cum va funcționa acea comisie mixtă. Noi ne dorim, președinta întrerupe, Dragi colegi, eu voi atrage atenția când se termină timpul unui vorbitor. Vă mulțumesc că mi-ați indicat-o, dar vă rog să respectați vorbitorul. Vă rog, domnule Verhofstadt. Parlamentul, spuneam, va analiza cu foarte multă atenție felul în care va funcționa această comisie mixtă, pentru că noi dorim ca deciziile luate de această comisie să fie legitime și, dacă e nevoie, să treacă și prin avizul Parlamentului. Și înainte de a începe procedura de aviz informat, sper să ajungem la un acord cu Consiliul. În încheiere aș spune că nimeni nu câștigă din asta. Cred că plecarea Regatului Unit din Uniune este un eșec pentru toată lumea. Duminica trecută, a trebuit să o spunem, a fost o zi tristă pentru noi toți, deci să încercăm să facem cât mai bine și să sperăm că noua generație din Regatul Unit sunt convins că într-o bună zi va hotărâ să se întoarcă din nou în familia politică europeană. Mulțumesc! Domnule Verhofstadt, mulțumesc și acum domnul Brock. Äh, doamna președintă, doamna președintă a Consiliului, dragi colegi, dragi colegi. Brexit este un eveniment uh, o afacere nefericită pentru noi în Uniunea Europeană și pentru Marea uh, Britanie. Poate mai nefericită pentru Marea Britanie, dar consecințele sunt negative și pentru noi. Tocmai de aceea, Guy hofstadt a avut dreptate când a spus că ziua de duminică a fost o zi tristă Însă, mulțumită artei de, a, de negociere a lui Michel Barnier și a echipei sale, mulțumită răbdării uh, sale și a obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană, am reușit să obținem acest uh, acord. Trebuie să recunosc că Bregatul Unit este divizat, guvernul este divizat, uh, partidul de la guvernare este divizat și această Uniune Europeană, ca, despre care se spunea că a ajuns la sfârșitul drumului, de fapt a fost foarte unită. A existat o unitate și între instituțiile europene și Uniunea Europeană a dovedit cu ocazia acestor negocieri că nu este divizată. Trebuie să ne asigurăm că um, daunele care așteaptă Marea Britanie, care au fost uh, amintite data, uh, zilele trecute și de, reprezentanții uh, băncii Angliei, care s-ar putea să depășească daunele marii crize financiare din 2008. Domnul Farage ne poate declara ce dorește, va, dacă dorește să-și mintă în continuare țara, poate să facă acest lucru. Uh, vor exista consecințe negative și trebuie să înțelegem că acest lucru înseamnă că nu pot fi purtate alte negocieri. Există acest acord și acest acord este uh, singurul. Dacă el va fi uh, refuzat, nu vom reveni la masa negocierilor. Este un acord uh, convenit care a fost negociat și din aceste motive trebuie să fie clar că acordul de uh, retragere este o condiție pentru o perioadă de tranziție. Poate acest lucru nu a fost uh, înțeles uh, suficient de bine în Regatul Unit. Dacă nu, va, nu este acceptat acordul de retragere, nu uh, va exista o perioadă de tranziție. Totul trebuie să fie foarte clar și în plus trebuie să spună cu toată claritatea că prin acest acord uh, um, prin acest, acest acord e, reprezintă o responsabilitate și pentru cei care au susținut rămânerea Regatului Unit în uh, Uniunea Europeană, care mizează acum pe posibilitatea organizării unui al doilea uh, referendum. Nu știu dacă este strategia cea mai potrivită și tocmai de aceea lansez un apel ambelor tabere din Regatul uh, Unit să-și cântărească bine opțiunile. În urma acestui acord intervine perioada de tranziție amintită deja, care garantează drepturile cetățenilor din Regatul Unit și din Uniunea Europeană. Nu va exista o, o graniță dură fizică care să aducă consecințe dezastruoase pe, între Irlanda, Republica Irlanda și Irlanda de Nord și Uh, este prevăzută existența unui mecanism de uh, rezervă care să intre în vigoare dacă nu ajungem la un acord privind relațiile viitoare. Însă uh, avem astfel suficient timp pentru a negocia tocmai viitorul relațiilor între Uniunea Europeană și Egatul Unit. Avem un interes comun să limităm la maxim pagubele în urma Brexitului. Regatul uh, Unit nu dorește să fie uh, să facă parte din piața unică, pentru că nu, nu, nu dorește să respecte cele patru libertăți fundamentale. În același timp își dorește uh, schimburi comerciale și acordul viitor trebuie să fie cât mai cuprinzător și Tereza May a avut dreptate când a spus că cu cât standardele lor vor fi mai apropiate de cele europene, cu atât accesul uh, Uh, pe piața europeană și uh, schimburile comerciale vor fi mai strânse. Însă, trebuie să spunem cu toată claritatea că acest acord de uh, parteneriat care urmează să fie inițiat sau acorduri de liber schimb care urmează să fie negociat trebuie să meargă mână în mână și cu un acord pe chestiuni de securitate, pentru că avem, avem interese comune când vine vorba de lupta împotriva activităților teroriste, de exemplu. Drept urmare, acest acord de retragere este cadrul care ne permite negocierea relațiilor uh, uh, viitoare, cooperării în toate aceste domenii, inclusiv în uh, domeniul cercetării științifice, pentru că există foarte multe instituții de cercetare uh, britanice care doresc să participe la programe europene. Aș dori să mai fac o, o precizare, domnilor și domnilor. Domnul Farage participă la uh, inclusiv scrierea discursurilor domnului uh, Trump. Uh, și uh, știm care este atitudinea lui uh, Trump față de uh, Uniunea Europeană și reacția lui Trump la adoptarea acestui acord este, cred, cel mai bun motiv, uh, motiv pentru a ne uh, uni aici în Europa și să nu permitem unei persoane ca domnul Farage, care își ce contribuția la scrierea discursului domnului Trump, să uh, fie distrusă Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Brock. Domnul Gualtieri. Thank you, President, uh, dear Michel, dear colleague. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi. După negocieri foarte dificile, acordul de duminică stabilește baza pentru o retragere corectă și reglementată a Regatului Unit din Uniunea Europeană și noi suntem gata să ratificăm acest acord. În numele grupului aș dori să-i mulțumesc lui Michel Barnier pentru aceste negocieri. The same time, I cannot hide my... În același timp, trebuie să spun că sunt și trist în legătură cu această alegere a Regatului Unit. Grupul nostru respectă decizia, dar o regretăm pe deplin o considerăm o greșeală istorică și din punctul nostru de vedere va fi întotdeauna o situație în care ambele părți au de pierdut. Deși există aceste frustrări, Uniunea Europeană și noi toți am acționat încă de la începutul acestei proceduri cu responsabilitate și respect. Am lucrat timp de doi ani pentru a-i putea proteja pe toți cei afectați de decizie și pentru a ușura pe cât posibil consecințele negative. Și acest lucru a fost reușit cu ajutorul negociatorilor și grație unității noastre între instituțiile europene. Și aici vreau să mulțumesc domnului Verhofstadt și tuturor membrilor din grupul de coordonare pentru Brexit. Noi am fost și vom fi întotdeauna uniți. Uniunea a fost uh, responsabilă față de Regatul Unit, uh, permițând această retragere ordonată, fără să simtă niciun fel de resentiment sau sentiment de răzbunare. Am fost responsabili și față de noi și cetățenii noștri pentru a nu pune în pericol proiectul european și integritatea Uniunii. Acest simț al datoriei ne va ghida și în continuare. Un lucru trebuie totuși să fie clar pentru toată lumea. Nu există un acord alternativ în afară de cel de, de duminică. Și, de altfel, este singurul acord posibil și cel mai bun cu putință, un acord care îi protejează pe cetățeni și drepturile lor, care garantează integritatea pieții unicii și a Uniunii Vamale și care evită înființarea unei frontiere fizice în Irlanda și respectă acordul din Vinerea Mare. Știm că drepturile cetățenilor au fost o prioritate pentru noi de la început și în această privință munca nu s-a terminat. Vom rămâne în continuare atenți pentru a vedea cum se implementează această parte a acordului. Și nu ne dorim ca cetățenii să devină victimele acestor politici ostile care au fost promovate în mod greșit. Declarația politică care este anexată acordului stabilește un parteneriat ambițios și extins. Acest parteneriat fără precedent, care va avea forma unui acord de asociere, trebuie să respecte integritatea pieții unice și integritatea sistemului nostru juridic. Salutăm de asemenea și declarațiile de interpretare adoptate la Consiliu, le considerăm obligatorii din punct de vedere juridic, inclusiv referitor la Gibraltar. În ceea ce privește viitoarea relație, Regatul Unit a arătat încă de la început care sunt liniile roșii și așa am făcut-o și noi, lucru pe care l-am respectat. În cadrul negocierii am dat dovadă de multă flexibilitate și am ajuns, ajun, am ajuns la un acord pentru a ține cont de aceste constrângeri și de poziția Regatului Unit. Și întotdeauna am spus-o și o repetăm și acum, că dacă Regatul Unit își schimbă părerea, brațele noastre vor rămâne deschise. Dar atâta timp cât doriți să părăsiți piața unită, piața unică și să nu mai aplicați principiul libertății de circulație a persoanelor, acesta este singura modalitate prin care se poate pleca din Uniunea Europeană pentru a evita tulburări civile. Și nu există niciun alt acord care să respecte toate aceste limite fără să pună în pericol proiectul european. Parlamentul European este simbolul acestui proiect comun a relației între țări, între cetățeni și tocmai de aceea vom juca în continuare rolul nostru responsabil și proactiv pentru a menține integritatea Uniunii și pentru a asigura o relație de viitor pozitivă cu Regatul Unit. Mulțumesc, domnule Gualtieri. Gualtieri, domnul Van Orden, vă rog. A lot of experts on Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Se vorbește mult și despre politica internă de la noi. Brexitul însă a fost întotdeauna despre mai mult decât despre economie. Într-un fel, pentru că Uniunea Europeană a intrat atât de mult în alte domenii în, uh, în viața noastră la nivel național. De aceea oamenii au votat în, pentru Brexit. Erau din ce în ce mai nemulțumiți de această tendință a Uniunii. Dumneavoastră spuneți că nu ați dorit Brexitul, dar nu ați făcut nimic ca să-l împiedicați. Sigur că aspectele economice sunt uh, centrale. Un acord prost sau niciun acord ar fi avut uh, consecințe negative în multe alte țări, dar și în Marea Britanie. Trebuie să discutăm uh, foarte mult despre Uh, evenimentele posibile de la Londra și consecințele Brexitului. S-a spus mult deja despre acest lucru, dar ar trebui bine să ne uităm și care ar fi fost consecințele unui acord prost pe Uniunea Europeană. În fine, uh, și uh, până la urmă, uh, guvernul britanic a intrat de bună credință în aceste negocieri, dorind un parteneriat și pe viitor. Însă, uluirea despre lipsa de flexibilitate de partea cealaltă a fost destul de mare. Noi știm cu toții că Uniunea Europeană este gata să își încalce regulile când îi convine. În loc să apărăm interesele pe termen lung ale țărilor UE, se pare că Uniunea a luat-o pe un curs ideologic, apărând o anumită viziune a proiectului european, care este de fapt din ce în ce mai respinsă de către cetățenii din Europa care poate le place unor lideri din țările mari din Uniunea Europeană. Dar în loc să asculte ce spun cetățenii Dumneavoastră nu aveți decât un singur răspuns, mai multă Europa. Și de altfel, eu cred că foarte multă lume a fost destul de șocată în Marea Britanie despre felul în care a fost tratată fără respect doamna May de multe ori. Din cauza insistenței dumneavoastră asupra unui acord care să fie cronologic, ați pierdut foarte mult timp undeva unde ați fi putut face progrese pe un acord de liber schimb și multe alte lucruri s-ar fi rezolvat. Nu a fost necesar să procedați cum ați făcut. Ceea ce arată că este cu atât mai important să începem mai repede negocierile despre relația noastră viitoare și să ajungem la o, o soluție bună cât mai repede. Dar e nevoie de flexibilitate, garanții din partea Uniunii Europene cu privire la îngrijorările care au fost exprimate de noi. Avem nevoie de o, încredere, de o atmosferă de încredere și bunăvoință din partea dumneavoastră și bună credință, dacă vrem să avem o relație pozitivă, stabilă, care cu siguranță este măcar puținul pe care îl cer cetățenii noștri. Mulțumesc! Michel Lambert. Domnul Lambert. Vă mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. La Consiliul European de duminica trecută, mulți m-au întrebat dacă sunt trist. De fapt, în loc de tristețe, m-am gândit cât de mult îi datorez lui Michel Barnier și echipei sale de negociere excel, uh, excelentă. Uh, niciodată nu au pierdut din vedere obiectivele pe care le-am avut, pe care le-am stabilit și este una din calitățile lui Michel uh, Barnier. Uh, a tratat cu, egal cu aceeași uh, egalitate Parlamentul și Consiliul, și Consiliul. Este un acord care nu este perfect poate am fi putut să, să introducem niște clauze mai puternice din punctul de vedere la standardelor sociale și de mediu pentru a păstra accesul la piața europeană a Regatului Unit și uh, am fi putut cere mai multe lucruri, lucruri pentru ca Regatul Unit să nu devină un paradis fiscal sau un loc unde sunt permise prea ușor activitățile de uh, Uh, spălare a banilor. Însă m-am simțit ușurat pentru că după 18 luni am putut să găsim un acord. Dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, cel mai grav uh, scenariu s-ar fi materializat o retragere a Regatului Unit fără un acord din Uniunea Europeană cu daune profunde nu doar pentru întreprinderi, dar mai ales pentru cetățeni. Uniunea Europeană Uh, sunt ușurat pentru că integritatea Uniunii Europene este garantată și că guvernul uh, britanic uh, privește în fața acum realitatea și mingea se află acum în terenul uh, Marii uh, Britanii. Primul ministru va trebui să vadă dacă există o majoritate în Parlament pentru acest acord și uh, celor care au susținut retragerea uh, Regatului Uniunii Europeană și care sunt dezamăgiți de acest acord, aș dori să uh, le spun că nu există un alt acord care să permită uh, accesul pe piața unică. Oricine își dorește acest lucru se va confrunta cu aceleași probleme juridice, aceleași cu care s-a confruntat și Tereza May și sper că niciunul dintre dumneavoastră uh, nu vă gândiți cu toată seriozitatea la retragerea din Uniunea Europeană fără un acord, pentru că dacă veți face acest lucru, acordul din uh, Vinerea Mare, acordul de pace din Vinerea Mare va fi periclitat, pentru că se va ajunge la, la recrearea unei frontiere fizice dure între Irlanda și uh, Irlanda de Nord și um, cred că dacă cineva părăsește un club, trebuie să-și achite vechile datorii pe de altă parte. Deci, cu alte cuvinte, un Brexit dur ar transforma Regatul Unit într-un stat care nu își respectă angajamentele luate în, tre- în trecut. Deci, uh, singura alegere este Brexitul în termenii negociați sau nici un Brexit. Este o alegere care va avea consecințe asupra viitorului unei țări, oricărei țări și uh, știm cât de divizate, din păcate, sunt uh, partidele politice din Regatul Unit. Sunt de, sunt de acord cu cei care au votat să rămână în Europeană și care consideră că uh, Marea Britanie este acum într-o poziție mai vulnerabilă decât dacă ar fi rămas în Uniunea Europeană. Pentru că, într-adevăr, Uniunea Europeană susține, promovează suveranitatea. Deci, dacă dorim să avem un impact uh, asupra vieților noastre, trebuie să ne uh, partajăm uh, suveranitatea, să lucrăm uh, împreună și sunt sigur că dacă Regatul Unit ar dori să renunțe la această intenție de a se retrage din Uniunea Europeană, ar trebui Uh, reprimit cu uh, toată căldura în Uniunea Europeană. Și la fel, ultima precizare, doamnă președinte, ar fi profund irresponsabil ca Regatul Unii să se uh, retragă fără niciun acord, în mod voluntar sau involuntar din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Țimă are cuvântul. Der, der Rat hat Mulțumesc. Consiliul, în ședința sa din weekendul trecut, de duminică, a, și-a dat acordul pentru acest document care a fost negociat între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Și totuși nimeni nu poate să spune acum dacă astfel vom avea o ieșire mai puțin imprevizibilă. Din partea Uniunii Europene și din partea statelor membre trebuie să știm că trebuie să ne pregătim și pentru o situație în care nu se poate ratifica acest acord. Noi, grupul de lucru um, cu privire la Brexit, reprezentanții grupurilor politice, am revizuit toate rezoluțiile pe care le-am uh, dat în Parlament din uh, aprilie încoace și ne dăm seama că nimic nu a fost uh, atât de ușor cum pare. Noi am vrut să participăm și noi la acest grup, noi grupul de stânga din Parlamentul European și a fost foarte bine că am făcut-o. Iar cooperarea cu Michel Barnier, zic eu, a stabilit un standard pentru cooperarea viitoare între instituțiile din Uniunea Europeană și între diferitele grupuri politice. Trebuie spus însă că acordul de eh, retragere nu, ne, nu ni se pare extraordinar în ceea ce privește drepturile cetățenilor, în ceea ce privește Irlanda de Nord, nu sunt uh, mulțumiți de nivelul uh, de uh, securitate juridică obținut și nu suntem convinși că vom putea să rezolvăm toate problemele așa. Ceea ce are lacune nu poate să fie, de exemplu, liniștit și înlăturat, um, problemele nu pot fi înlăturate cu promisiuni. Acordul de retragere conține și backstop-ul, adică soluția de urgență. De ce? Pentru ca să poată să prevină un scenariu de oroare în Irlanda. Totuși, backstop-ul după cum arată un raport uh, din uh, decembrie, nu a uh, ținut promisiunile pe care le-am luat atunci. Granița va fi totuși mai strict reglementată. Din păcate, unele drepturi care erau ancorate în acordul din Vinerea Mare nu vor putea să fie garantate. Pe noi ne îngrijorează și felul în care Tereza May rezolvă problemele criticilor din partea propriului partid și cum încearcă să li aducă la tăcere se încearcă în același timp și um, blocarea venirii migranților în Marea Britanie și aceasta este argumentată retoric, această decizie. Marea Britanie, dar și unii colegi din Parlamentul European care vin din Marea Britanie nu au înțeles de fapt nici până acum ceea ce înseamnă cetățenia europeană. Ei au uitat că de fapt le iau prin această decizie drepturi cetățenilor lor. Iar noi am avut o suspiciune și anume că cetățenii europeni care vor trăi după Brexit în Marea Britanie, care vor vrea să studieze acolo și vin din alte țări, vor fi discriminați. Așa va fi. La sfârșitul săptămânii aceste, în, la sfârșitul ultimei săptămâni S-a spus în cadrul negocierii acordului că și după retragere, Uniunea Europeană și Marea Britanie vor să intre într-un parteneriat strâns. Noi susținem așa ceva, dar susținem să fie mai mult la această frază decât retorică. Și pentru ca să reușim, trebuie să avem și acțiuni care să urmeze acestei retorici. Eu sunt absolut de acord cu Guy Verhofstadt că Parlamentul mai are pași de făcut. În interesul cetățenilor din Marea Britanie trebuie să analizăm situația, dar suntem obligați și față de toți cetățenii din uh, Regatul Unit, din ca, tuturor cetățenilor din Regatul Unit care trăiesc în Uniunea Europeană, dar și care trăiesc uh, pe insulă. Suntem datori să găsim o soluție rațională și să urmărim îndeaproape ce se întâmplă și cu Irlanda de Nord. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Țimăr, domnul Farage. Sunt convins că acest acord de retragere este un acord bun. În primul rând pentru că implică un transfer de bani important. De asemenea, garantează libertatea de circulație a persoanelor. De asemenea, menține Regatul Unit în Uniunea Vamală și și mai important, așa cum spunea domnul Barnier în această dimineață, există și acest backstop care înseamnă că Regatul Unit este practic ținut ostatic mulți ani de acum încolo. Deci un acord bun pentru Uniunea Europeană însă pentru Regatul Unit probabil că este cel mai groaznic acord din istoria noastră. Președintele Trump a remarcat acest lucru, dar oricum el respectă marile state-națiuni ale Europei. Domnule Barnier, trebuie să vă spun că mi-aș fi dorit să fiți de partea noastră. Chiar așa, pentru că ați câștigat foarte multe, probabil că nici nu vă credeți norocul pe care l-ați avut uh, să Uh, vă întâlniți cu un prim-ministru care a acceptat toate cererile dumneavoastră, care nu i-a păsat că a decepționat uh, publicul britanic și uh, că așa într-o clipă, în câteva zeci de minute, s-a ajuns la un acord rapid pentru a merge la prânz liniștiți. Da, pe 29 martie la anul vom pleca, dar iluzia că vom deveni o țară independentă cred că s-a spulberat. Și, de altfel, președintele Macron al Franței, duminica trecută, a hotărât să ne și amenințe. Înțeleg uh, că francezii uh, se ocupă, vor primi 90% din ce se întâmplă în canalul Mânecii Noi, doar 10%, dar tare mi-e teamă că vom rămâne la dispoziția dumneavoastră în următorii ani. Și adevărul e că declarația politică pe care ați făcut-o, acolo nu ne-ați oferit nimic și nici nu e nevoie să ne dați ceva, pentru că tocmai din aceste motive acordul se va prăbuși la Parlament. Are toate șansele să cadă acolo. Domnule Barnier, spuneați că este singurul acord posibil, dar acest acord nu va fi acceptat. Tocmai de aceea trebuie să ne trezim cu toții și să recunoaștem că acum sunt șanse foarte mari ca Regatul Unit să plece din Uniune pe 29 martie, după sistemul OMC, deci fără acord. Și mă întreb, domnule Barnier, dacă sunteți pregătit pentru o astfel de posibilitate, pentru că în această dimineață se pare că prezumați că Parlamentul Britanic va ratifica acest acord, ceea ce nu se va întâmpla. Monsieur Le Breton. Mulțumesc, domnule Le Breton. Merci, madame la... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Poporul britanic a decis acum doi ani să iasă din Uniunea Europeană și trebuie să respectăm această decizie suverană. Pentru grupul Europa Națiunilor și Libertăților pe care eu îl reprezint aici, respectarea suveranității fiecărei națiuni este un principiu fundamental. Este șocant de aceea că o cerere de punere la îndoială a referendumului a fost depusă la Curtea de Justiție a UE, care va hotărâ pe 4 decembrie. Eu sunt de părere că niciun tribunal nu este competent pentru a pune la îndoială rezultatele unui referendum. Consiliul Constituțional în Franța a înțeles acest lucru și nu mai controlează referendumurile. Eu îmi doresc ca Curtea de Justiție a Uniunii Europene să adopte aceeași poziție. Dacă trebuie să interpreteze articolul 50 din TFUE într-un sens defavorabil față de Brexit, trebuie să rezistăm. Suveranitatea nu este o sumă de competențe pe care putem să le interpretăm după tratate sau să le lăsăm la subiectivitatea judecătorilor. Este vorba de o putere juridică care permite fiecarei națiuni să decize după cum dorește, să trăiască poporul britanic, să trăiască și Brexitul. Mr. Carver. Domnul Carver are cuvântul. Last week, Angela Merkel. Săptămâna trecută, Angela Merkel a spus și o citez. Ce a fost important pentru noi este ca Regatul Unit să nu poată să decidă unilateral când iasă din Uniunea Vamală, ci trebuie să stabilesc acest cadru împreună cu Uniunea Europeană. Controlul instituțiilor europene în Regatul Unit uh, a început în 1973 și acest control va continua și în urma acestui acord care trădează Brexit-ul. brexit Ne-am uh, pierdut, am, am pierdut libertatea pe care am recâștigat-o în urma referendului din anul 2016, o ocazie cu care clasei politice i s-a readus aminte de către populație că dorește să își recâștige controlul. Dacă suveranitatea nu este oferită, ea poate fi luată. Acest acord este unul groaz, uh, groaznic pentru că în continuare Uniunea Europeană poate ține o statică uh, Marea Britanie și cred că istoria ne va judeca pe toți și eu sunt convins că ne va judeca pe toți uh, foarte prost. Doamnă președintă, o serie din uh, colegi pro-europeni au admis în fața mea pentru că nu pot să creadă cât de prost este, este acest acord pentru Regatul Unit. Și nu cred că putem merge mai departe cu o abordare atât de unilaterală. Vă mulțumesc. Dau uh, cuvântul în încheierea acestei dezbateri negociatorului șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi, în special domnului Guy Verhofstadt, domnul Brock, domnul Gualtieri, Filip Lamberts și doamna Zimmer, pentru că au exprimat în numele grupurilor lor o apreciere față de munca noastră. Sunt uh, impresionat de acest lucru pentru că a fost vorba de o muncă în grup, nu individuală. Și a fost o adevărată onoare pentru mine să particip pentru că cunosc foarte bine instituția dumneavoastră, am fost ales aici, cunosc de asemenea Consiliul și Comisia și mi se pare foarte important să lucrăm, să lucrez, ca să zic așa, ca un lucrător calificat, sper, împreună între cei 27 și între instituții. Și aprecierea față de munca echipei mele este importantă pentru noi. Bineînțeles, am să o transmit mai departe doamnei Sabine Verheyen și domnului Stefan Rizo și întregii echipe care merită într-adevăr această apreciere și care vor fi încurajați de ea. Însă momentul este unul solemn și trist, așa cum ați spus-o și am să-i spun și domnului Faraj, eu nu vreau să creez polemică aici, n-am făcut-o niciodată și nu vreau să încep astăzi prin a o face. Am ascultat cu atenție pe toată lumea și vom răspunde tuturor, vom continua dialogul. Așa cum spunea doamna Zimmer, mai rămâne și momentul ratificării care ne așteaptă și în lunile următoare să pregătim negocierea de care avem nevoie și de altfel cu temei juridic diferit pentru un parteneriat cu Regatul Unit. Așa cum a reamintit-o și Ghi, trebuie să fim atenți la felul în care se va implementa ceea ce spune acordul, în special garanțiile pentru drepturile cetățenilor care trebuie să se traducă în practică și pentru a asigura că cetățenii europeni din Regatul Unit să nu aibă de suferit și procedurile să fie cât mai simple cu putință pentru ei. Deci vom fi foarte atenți și votul care este așteptat de o parte și de alta este cel care va hotărâ viitorul nostru de ambele părți. Aștept, bineînțeles, dezbaterea democratică pe care o respectăm din Regatul Unit, Regat Unit care prin cultura, prin istoria și prin solidaritatea sa, mai ales în momentele mari ale istoriei și tragice ale secolului 20, momente tragice pentru Europa, a dat dovadă de atâta solidaritate, de o diplomație de calitate este o țară mare și cred că merită tot respectul nostru. Iată de ce îmi doresc să putem lucra cât mai repede cu putință pe marginea unui parteneriat fără precedent, un parteneriat extins pe diverse domenii de cooperare pentru a consolida alianța noastră, dincolo de ceea ce facem în Alianța Atlantică, de exemplu, sau la nivel bilateral pentru a întări parteneriatul nostru într-un alt cadru și pentru a întări și prietenia noastră. Domnule Faraj, nimeni nu m-a întrebat uh, în timpul negocierii dacă suntem dispuși să facem concesii sau nu. Niciodată nu s-a pus problema că cineva are de câștigat și altul de pierdut. Nu. Brexitul înseamnă să pierdem ambele părți, deci nu există nimic care să reprezinte o valoare adăugată. N-am făcut decât să ținem cont de decizia dumneavoastră suverană pe care o respectăm. Decizie exprimată de o majoritate de cetățeni britanici și pe care o vom implementa în conformitate cu liniile roșii și indicațiile pe care ni le-a transmis guvernul de la Londra. În acest ultim an și jumătate am lucrat mereu alături de guvernul doamnei May și am ținut cont întotdeauna de ceea ce îmi spuneau, de ceea ce acceptau sau nu. Cum doriți să fi procedat altfel? Dumneavoastră v-ați exprimat dorința de a părăsi Uniunea Europeană în urma referendumului, după aceea să plecați și din piața unică, pentru că nu mai doreați să respectați cadrul de reglementare, nu mai doreați să respectați libertatea de circulație a persoanelor, nici să recunoașteți rolul Curții de Justiție Europene, nici să să mai plătiți, doriți să plecați de asemenea din Uniunea Vamală pentru că nu mai doreați să fiți incluși într-o politică comercială comună. Deci, iată, acestea sunt liniile roșii pe care le-ați marcat. Noi le-am respectat și dumneavoastră trebuie să respectați de asemenea voința noastră de a menține principiile fundamentale ale Uniunii și în special această piață unică. Am avut onoarea să fiu comisar timp de 5 ani și această piață unică este esențială pentru noi. A evoluat foarte mult și dumneavoastră plecați acum pentru că nu mai doriți să respectați aceste patru libertăți indivizibile. Și cu tot respectul față de domnul Van Orden, nu e vorba de lipsă de flexibilitate, pur și simplu e vorba de responsabilitate. Este de datoria noastră, este responsabilitatea noastră să lucrăm împreună pentru a oferi certitudine și stabilitate acolo unde Brexitul a creat incertitudine. Și doar în felul acesta vom putea avea în continuare încredere pentru acel parteneriat aprofundat pe care ne-l dorim cu toții. Iată ce vroiam să vă spun. Această negociere se face pentru că dumneavoastră plecați și ați hotărât să părăsiți Uniunea și, bineînțeles, este o negociere cu conotații negative, fără niciun fel de valoare adăugată. Tocmai de aceea avem senzația unui moment trist pentru noi. Însă asta nu ne face să nu fim lucizi pentru a învăța de pe urma Brexitului. Și așa cum au spus-o și alții și domnul Brock, sunt lecții de învățat, chiar și pentru noi, în ceea ce privește motivațiile acestui vot. Și e adevărat că unele lucruri s-au schimbat tocmai pentru a putea ține cont și mai mult de cererile sau angoasele cetățenilor. Am lucrat pentru a da dovadă de unitate, unitate pe care și-au dorit-o liderii europeni în acest context geopolitic atât de uh, solemn în care ne aflăm, atât de grav, atât la est, uh, la vest, sud și nord, am lucrat pentru a avea unitate între cele 27 de state membre și între instituții. Și singurul lucru pe care mi-l mai doresc la momentul acesta, în această etapă care nu este ultima, pentru că ne așteaptă încă multe în față, momente dificile. Avem votul din 11 decembrie și procesul de ratificare britanică asupra acestui acord, care este singurul și cel mai bun cu putință. Îmi doresc ca această unitate pe care am construit-o, am clădit-o împreună față de acest fenomen negativ, liderii noștri să o pună în slujba unei agende pozitive. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule Michel Barnier. Vreau să vă mulțumesc și în numele Parlamentului și a domnului președinte Tajani pentru că ați lucrat alături de Parlament Vă mulțumesc pentru transparența de care ați dat dovadă și în special pentru răbdare. Și pe o notă personală, s-a vorbit aici foarte mult despre prostii. Domnul Corbett cred că a spus-o de multe ori. Dar nu exprimă opinia majorității. Intervenție fără microfon din sală, din păcate. Dragi colegi, cred că acest schimb de opinii spune foarte multe. Dezbaterea se încheie aici. Ja. Urmează următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de pregătirea conferinței interguvernamentale de la Marrakesh din 10-11 decembrie referitoare la Pactul Global al ONU privind migrația, Declarația ale Consiliului și Comisiei și numele Consiliului dau cuvântul doamnei secretar de stat Ed Stadler. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi deputați, Mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o de a discuta din nou acest subiect după ce am avut o dezbatere chiar luna aceasta la Strasbourg. Sunt conștientă de faptul că o delegație a Parlamentului European va fi prezentă la Marrakesh și dumneavoastră știu că acordați o importanță deosebită pactului global pentru migrație, pentru că este absolut nevoie de a avea o reacție politică la situația actuală. De când s-a stabilit proiectul de pactului global, statele membre au început să discute despre acest subiect atât în timpul președinției bulgare cât și în timpul președinției austriece. Ei s-au implicat uh, puternic în discuția asta și la New York. Într-adevăr, de la adoptarea declarației de la New York pentru refugiați și migranți în noiembrie 2016, Uniunea Europeană s-a implicat activ în oferirea de uh, informații și expertiză pentru pregătirea primei etape a pactului global. După cum sunteți conștienți, Consiliul nu are o poziție comună pe acest text. Statele membre au decis sau sunt pe cale să decidă care este poziția națională pe pactul global. Susținerea politică a pactului global la conferința interguvernamentală de la Marrakesh, urmată de documentul acesta um, al uh, adunării generale a ONU, va deschide o fază de implementare. Vreau să vă amintesc că o cooperare cu țările terțe și regiunile rămâne un element crucial a politicii Uniunii Europene pentru migrație dialogul și susținerea pe care o oferim partenerilor noștri pentru o panoplie de instrumente, incluzând aici Fondul Fiduciar pentru Africa, sunt dovada implicării noastre și conștientizării responsabilității pe care o avem față de nevoile țărilor care sunt uh, țări de tranzit, de origine sau de destinație. Vreau să vă asigur că și Consiliul și președinția vor continui să contribuie la acest scop. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă ministru Ed Stadler. Urmează vicepreședinta Comisiei, înalta reprezentată pentru politică externă, doamna Mogherini. Uh, uh, uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care ați acordat-o dintotdeauna acestei dezbateri asupra lucrărilor de la Națiunile Unite și pe tema migrației, o temă crucială pentru noi ca și instituții europene, pentru munca între statele membre, Comisie și Parlament. Cred că se fac două greșeli aici. Două greșeli pe care n-ar trebui să le facem când vorbim despre pactul global. În primul rând, să pretindem că ar exista o contradicție între interesele noastre și ideea unui pact global. De fapt, este exact de îndoaselea, pentru că interesele noastre țin tocmai de această migrație care trebuie să fie ordonată și durabilă și tocmai de aceea pactul global este instrumentul cel mai bun pe care îl avem pentru a sluji acestor interese. A doua greșeală ar fi să considerăm migrația ca o luptă un conflict între sud și nord, între țările dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. Și aici situația este pe dos. Pentru prima oară, țările din Africa, țările de origine și de destinație s-au pus la oaltă. Nu e vorba de nordul împotriva sudului sau viceversa, cu toții avem un interes comun de gestionarea migrației. Cu toții avem interese pentru a face investiții în regiunea unde e nevoie de acestea și să avem căi uh, globale pentru mobilitatea uh, oamenilor. Și cu cât mai devreme ne dăm seama că avem nevoie de un parteneriat pentru cooperare, cu atât mai bine pentru toți. Cu toții suntem împreună, suntem în aceeași barcă și nimeni nu poate rezolva problema singur, nici în Europa, nici în afară. Și toate țările au tot interesul să găsească o soluție eficientă. Cu toții susținem inițiativa secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, pentru a avea o întâlnire uh, la nivel înalt în ianuarie 2016 pe tema migrației. După aceea, împreună și cu unanimitate, am adoptat declarația de la New York, care a lansat munca la uh, aceste două pacte globale, refugiați și migrație. Și pot să vă spun că în toiul crizei migrației în Europa, și aici trebuie să ne reamintim că avem criza migrației peste tot în fiecare zi, dar la momentul acela, după vara din 2016, în mijlocul crizei europene a migrației, Europa, deci noi, am cerut comunității internaționale să își ia un angajament pentru a ajunge la parteneriate și am primit un răspuns pozitiv și atunci a început acest proces al pactului global. Uniunea Europeană a devenit un lider timpuriu în aceste dezbateri asupra pactului global. Am participat încă de la început în mod activ pentru a ajunge la pozițiile clare și comune pe care le avem astăzi în față. Și aceasta ne-a permis să ajungem la un pact global care reflectă pe larg obiectivele europene și respectă toate îngrijorările noastre principale. Domnul Stelianides a spus-o foarte clar în fața Parlamentului la Strasburg în urma cu câteva săptămâni că regretăm decizia anumitor state membre de a nu susține sau de a nu fi parte la acest pact global al migrației și trebuie să spunem că interesele tuturor statelor membre sunt acelea de a susține un astfel de pact global care deschide un dialog la nivel global. Am cerut acest lucru. Dialogul și pregătirea sunt la baza rezultatelor, a primelor rezultate care trebuie să fie consolidate ulterior și în ultimii ani am reușit uh, să reducem nivelul uh, de migranți ilegali, am reușit să-i aducem pe traficanți în fața justiției și am reușit să facem față unor probleme spinoase, de exemplu returnarea sau readmisia. Și toate acestea prin cooperare, parteneriat și respect reciproc sau înțelegere cu uh, un sistem al Națiunilor Unite puternic. Toate acestea se află în pactul global. În dezbaterea asupra pactului global există mai multe probleme și aș mai sublinia o, o problematică aici, care este evidentă pentru mine, dar trebuie reamintită. Nu este vorba de un cadru obligatoriu din punct de vedere legal. Parlamentele naționale și Parlamentul European au remarcat acest lucru încă de la început. Nu există o obligativitate juridică și nu va crea obligații juridice pentru statele parte. Este vorba de un cadru de politici, de bune practici, din care fiecare stat se poate inspira pentru politicile de migrație într-un mod de cooperare la nivel internațional, în cadrul potrivit. Pactul se construiește pe această bază și mă bucur că s-au respectat principiile suveranității și a drepturilor statelor de a-și determina propriile politici naționale. Însă acest cadru este absolut necesar, așa cum am cerut-o chiar noi, europenii. Și vom continua să lucrăm pentru a îmbunătăți gestionarea migrației care se face astăzi la nivel european pe baza elementelor din acest pact global. Vom continua angajamentul nostru alături de Organizația Internațională pentru Migrație, vom conduce sistemul de implementare a acestui pact, vom ține cont de experiențele pe care le vom dobândi și vom încerca să găsim soluții la o chestiune care este globală prin definiție. Vom susține în continuare și parteneriate la nivel bilateral în domeniul migrației, pentru că fără parteneri în lume, în lume acest pact global nu își poate atinge potențialul. Aceasta a fost abordarea comună europeană în ceea ce privește migrația și asta se reflectă foarte bine în pact. Iată deci, munca noastră comună și contribuția dumneavoastră din partea Parlamentului sunt esențiale. Domnul Avramobulus va conduce delegația noastră pe 10 și 11 decembrie la Marrakeș și pot să vă spun cu bucurie că am observat că și membrii Parlamentului se vor alătura acestei delegații pentru conferința de la Marrakeș și cred că rolul parlamentelor va fi esențial. Salut faptul că Parlamentul are un interes deosebit și un nivel de angajament clar pentru a lucra alături de noi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă vicepreședintă. Urmează doamna Zofco, un minut și jumătate. Predsjedavajući, poštovana uvažena povjerenice, kao Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În calitate de membră Comisiei AFET, înțeleg prea bine faptul că ultimele evoluții din acest domeniu ne-au demonstrat că migranții nu își doresc decât o viață mai bună pentru ei și pentru familiile lor. Țările din Balcanii Occid- uh, Occidentale au fost confruntate cu valuri de migrații uh, majore în ultima perioadă. Croația, uh, de asemenea, a fost obiectul acestor valuri uh, migratorii. Statele membre ale Uniunii Europene și statele membre uh, ONU nu ar trebui să fie nevoite să facă față singure acestei probleme, ci să încerce să găsească o soluție comună. Regret faptul că acest subiect a devenit unul controversat, dar sper că vom reuși să găsim o cale de mijloc care să respecte elementele regăsite în uh, rezoluția adoptată pe acest uh, subiect de Parlamentul uh, European, la care mi-am adus și o contribuție în calitate de membră PPE. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Zovco. Are cuvântul pentru un minut doamna Fajon acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mai multe guverne europene au luat decizia să semneze acest uh, pact global și multe au luat decizie să nu o facă. E adevărat că politicienii sunt cei care au datoria să uh, preia răspunderea pentru aceste decizii. Parlamentul a susținut acest acord cu majoritate pentru că acest acord subliniază importanța Declarației Universale a Drepturilor Omului. Se vorbește despre suveranitate, se vorbește despre distrugerea civilizației vestice câteodată, dar astfel de reproșuri se aud, deși se aud peste tot, și în Slovenia, mi se pare doar că sunt o intimidare, o încercare de a distrage atenția de la ceea ce este de fapt acest document, o declarație politică. O declarație care spune că se dorește o cooperare în independența fiecărui stat prin partajarea răspunderii și bazându-se pe ordinea juridică europeană. Migranții nu pot fi, în care migranții nu sunt puși pe picior de egalitate cu refugiații. Eu m-am întors din Niger de curând, unde oamenii luptă pentru o viață demnă. Foarte multe state bogate însă um, folosesc și uzurpează aceste țări mai sărace și aceasta duce la un cerc vicios. Mulțumesc, care cuvântul domnul Vistisen acum. Er Mulțumesc, domnule președinte. Pactul de la Marrakesh este o sumă de idei liberale care ne-a dus în Europa în situația în care am ajuns. Și uh, avem probleme unii cu alții tocmai din cauza asta. Și care este soluția oferită de Națiunile Unite? Se recunosc uh, concepte precum refugiați uh, de mediu, se dau drepturi refugiaților în loc să se asigură returnarea acestora. Noi suntem unul din statele membre care nu dorește să semneze un astfel de acord nebunesc, dar mai sunt și alte state, pe lângă Statele Unite și Australia. Totuși, nu am luat încă decizia, dar uh, am văzut că atitudinea guvernelor față de pact uh, intră de multe ori în contradicție cu acesta. Deci uh, nu dorim să semnăm această nebunie de la ONU. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Vistisen. Are cuvântul pentru un minut, doamna Sargentini. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de schizofrenie. Hier... Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem de-a face, cred că, cu o schizofrenie. Doamna Edstadler a luat uh, cuvântul în numele Consiliului, pe de altă parte, guvernul austriac nu dorește să ratifice acest uh, pact. Uh, Doamna Mogherini reprezintă atât uh, Comisia cât și Consiliul și, din fericire, acceptă acest uh, pact global pentru care reglementează migrația. Deci uh, înțeleg că domnul uh, Trump um, nu a participat și nu dorește să participe la această reuniune ONU, însă noi să renunțăm la uh, influența noastră pentru a influența acest cadru de migrație care să permită copiilor să meargă la, la, la școală, să ar fi fost momentul de care ar fi trebuit să profităm pentru a ne asigura că nu devenim ostaticii acestei crize migratorii care se manifestă din 2015. Și ce facem? Recurgem la uh, jocuri de putere uh, interne. Să nu uităm că este un pact care uh, acoperă nu doar continentul african, dar și cel asiatic. Mulțumesc, doamna Sargentini. Doamna Bjork, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este interesant să vedem ce diferență între pozițiile diferitelor țări, iar unele încearcă să se retragă din acord. Unele țări uh, estimează că sunt probleme cu textul de la Marrakech și noi considerăm același lucru, dar totuși considerăm că trebuie să existe în continuare obiective mondiale care să poată să ne ajute să gestionăm migrația la nivelul ONU. Migrația nu este o problemă, ci exploatarea migrațiilor este o problemă, așa cum se întâmplă de multe ori. Trebuie să avem o politică externă și trebuie să vedem ce se întâmplă și cu traficul de arme pentru ca să terminăm cu uh, toate aceste uh, flageluri. Este nevoie să acționăm pentru ca să avem rezultate concrete. Însă aici vedem care e situația cu adevărat în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a luat-o pe o cale greșită. Nu trebuie să ne punem de acord, uh, nu putem să ne punem de acord uh, pe ceva între noi. Nu putem să-i primim pe migranți cu demnitate, iar acest masacru, tot ceea ce se întâmplă în Mediterană, este revoltător. Trebuie să acționăm și trebuie să încercăm să oferim o variantă demnă. Crimina, um, incriminarea și penalizarea unor acte uh, care țin de migranți se taie microfonul. Vă mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum un minut, domnule, domnul Moiten. Noi. Domnule președinte, discutăm din nou pactul uh, global pentru migrație pentru că lobby-ul utopist uh, de stânga și ecologist speră să dea un uh, semnal care să susțină o lume a migrației fără limită. Din fericire, există și semnale contrare. Guvernul italian ieri a decis să nu susțină acest uh, pact și lista statelor care nu acceptă acest uh, tratat absurd este în creștere în uh, Statele Unite ale Americii, alături de tot mai multe state europene. În Belgia a apărut o criză guvernamentală pe acest uh, subiect și în uh, Germania apar semnele unei crize interne pe același subiect. Deci nimeni nu poate afirma că Parlamentul European um, susține în mod unitar adoptarea acestui pact, pentru că nu este adevărat, nu este deloc uh, adevărat și haideți să punem uh, capăt răspândirea acestor știri uh, false și să punem capăt semnării ratificării acestui pact până nu e prea târziu. Mulțumesc, domnule Moitan. Domnul Vilinski, un minut. Doamnelor și domnilor, o zi bună începe printr-o altă țară care decide să nu semneze pactul global. Italia, mulțumesc Matteo Salvini, care a fost cel care a dat impulsul, așa cum s-a întâmplat și cu Jens Christian Strache în Austria, care a dat impulsul pentru ca nici Austria să nu semneze acest uh, acord. Ungaria, Polonia, Cehia, Australia, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, din ce în ce mai mulți spun nu la acest pact. Și dacă ne uităm atent motivele principale, obiectivele principale ale ONU n-au nicio legătură de fapt cu pactul pentru migrație. Obiectivele sunt dezarmare, pace, siguranță, prietenie între popoare, uh, garantarea drepturilor omului, să fie un loc de întâlnire, dar ONU acum, prin acest pact, cu siguranță și-a depășit obiectivele pentru că nu trebuie să rezolve ONU migrația și astfel, pentru că astfel încalcă suveranitatea statelor membre, încalcă suveranitatea parlamentelor. Acest pact fapt este un lucru negativ. Din ce în ce mai multe țări recunosc acest lucru. Sunt foarte bucuros în fiecare zi când mai aflu de o țară care nu semnează. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Wilimski, și acum domnul Voigt. Ja, danke, prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt destul de surprins, doamnă Mogherini, să vă aud să afirmați că acest pact nu are un caracter uh, obligatoriu pentru națiuni, în condițiile în care, după câțiva ani, națiunile sunt obligate să verifice dacă au pus în aplicare sau nu dispozițiile acestui pact. Și, pe de altă parte, observăm că integrarea a devenit noul cuvânt magic, că nimeni nu mai discută despre returnare și nimeni nu, se, nimeni nu mai examinează uh, conținutul uh, Convenției uh, pentru Refugiați de la Geneva, care prevede că migranții refugiații trebuie să se întoarcă în țara de origine dacă acolo domnește uh, pacea. Deci, noul cuvânt magic a devenit integrarea și nu returnarea și popoarele europene sunt amenințate de această, de această integrare. Mulți au ajuns la concluzia că nu trebuie să susțină acest pact și eu cred că migranții, în urma acestui pact, nu se vor bucura de un adevărat uh, viitor, pentru că viitorul nu trebuie să fie reprezentat de a veni în Europa. Se întrerupe microfonul vorbitor. Mulțumesc, domnule Foic, doamna Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte, doamna uh, vice uh, înalt reprezentant, pactul global este absolut esențial. E nevoie de un răspuns global pentru o provocare globală și de solidaritate și nimic nu este obligatoriu. Și statele trebuie să partajeze responsabilitatea și să facă mai mult resettlement, de exemplu. Îmi pare rău că domnul Trump nu îl acceptă, dar mai mult decât atât, alte state membre nu îl acceptă. Nu putem spune că o soluție ar fi să le spunem migranților rămâneți acasă. Nu putem rezolva migrația singuri. E nevoie de un răspuns global și de cooperare globală. Aceasta este singura soluție pentru a avea o migrație legală. Pentru că Europa trebuie să lucreze cu țările terțe, de la prevenire până la lupta împotriva traficului și la implementarea măsurilor de returnare. Este esențial să facem investiții în Africa pe termen lung. Eu am fost în Niger cu o delegație a Parlamentului European și pot să vă spun că acțiunea eficientă a UE a reușit să reducă migrația, a salvat vieți omenești, am luptat împotriva traficului. Deci e nevoie de mai multe astfel de parteneriate și, domnule președinte, aștept să particip. Președintele întrerupe vorbitoarea. Corața Bild, es folgt. Vă mulțumesc, doamna Corața Bild. Are cuvântul acum pentru minut domnul Niedermüller. A Global Compact fontos hozzájárulás a migráció, a menekültügy. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pactul global privind migrația este o contribuție importantă la rezolvarea acestei uh, probleme. Stabilește un cadru cu norme clare și nu pune sub semnul întrebării drept, uh, dreptul fundamental de a Uh, primi azil. Este păcat faptul că anumite state europene nu doresc să ratifice acest pact. Cei care resping această declarație nu sunt interesați să găsească o adevărată soluție, ci doresc ca migrația să rămână în continuare o problemă pentru că acest lucru uh, contribuie la propriul capital uh, politic. Este o atitudine um, inumană și consecințele acestei atitudini cred că le vom resimți uh, cu toții și cred că trebuie să luptăm împotriva rasismului și xenofobiei. Vă mulțumesc. care cuvântul pentru minut domnul Fito. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna vicepreședinte Mogherini a spus înainte că pactul global nu are un, uh, obiectiv, nu are un uh, scop ob- și uh, o domeniu de aplicabilitate obligatoriu pentru statele membre, însă adevărul este că pe migrație uh, se poate vedea un eșec foarte mare din partea politicilor uh, europene la nivel național, dar acolo se joacă tot felul de lupte și politice și culturale și de multe ori nu se participă la o inițiativă unde incertitudinea este absolută statele membre câteodată nu vor să acționeze din punct de vedere politic și să ia o decizie pentru ca să meargă într-o direcție greșită. Am ascultat colegi care vorbeau despre retragerea Italiei. Italia discută deja de câteva zile de pactul global datorită uh, explicațiilor pe care le-a dat Giorgio Melone uh, și, despre, și datorită discuțiilor care s-au purtat până acum în Parlament. Salvini a, spus, Salvini a spus că nu dorește să participe, nu va merge la Marrakech, dar președintele a spus altceva. Deci să vedem ce se va întâmpla. Noi cel puțin o să vedem vedem, uh, să sperăm că se ia o decizie fermă, pentru că noi nu vom participa. Mulțumesc foarte mult, domnule Fito. Are cuvântul domnul Borghețiu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu-l citez pe Salvini, ci pe Papa Francis, care în Parlamentul European a spus că Uniunea Europeană va trebui să propună care este identitatea sa culturală și va trebui să apere dincolo de dreptul la primirea altora și drepturile cetățenilor, ajutând aceste popoare la ei acasă printre vocați, vocațiune, vocațiile pe care pare să le aibă domnul uh, Tajani, se pare că aceasta nu reușește să fie îndeplinită. În legătură cu identitatea, nu se reușesc prea multe. Se spune că se dorește suveranitatea statelor, dar după aceea se spune că trebuie să fie subordonată acordurilor internaționale, deci probabil că este o suveranitate uh, limitată de tipul RSS. Oricum, eu zic că ar trebui să învățăm din învățămintele celor care chiar înțelegeau Europa, cum, era, cum e Papa Francisc și dacă nu este așa, dacă el nu, e, nu sunteți de acord cu el, atunci eu nu mai zic nimic. Dar eu zic că, totuși, uh, guvernul italian a ascultat ceea ce a spus și nu este insensibil la drepturile celor care fug de persecuție dar dorește tocmai să termine cu acest comerț obscen cu migranții se taie microfonul vorbitorului. Mulțumesc, domnule o spune președintele, iar acum are un minut cuvântul doamna Chienghe. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi la Marrakech cu delegația Parlamentului. Pactul global reprezintă o schimbare globală față de tema migrației, oferind continuitate activității noastre care a început odată cu rezoluția cu privire la abordarea holistică a migrației. Prea multe sunt statele membre care au decis să saboteze această conferință interguvernamentală. Iar către țările acestea, dar mai ales către Italia, țara mea, aș dori să lasez un apel. Știți ce? Orban, Salvini, toți liderii țărilor care au decis să facă acest pas, veniți cu noi, veniți cu noi la Marrakesh, pentru că dacă te opui unui pact global, nu înseamnă numai că te opui la o soluție demnă pentru o migrație mai sigură, ci mai rău, e o ofensă adusă drepturilor uh, Uh, migranților și demnităților. Nu există altceva decât aceasta ca istorie. Istoria este aceasta, migrația continuă și trebuie să fim responsabili afruntând cauzele profunde ale acesteia. Din nou se vede ipocrizia guvernului italian care critică responsabilitatea luată față de fenomenul migrar, migratoriu și consideră și se taie microfonul. Mulțumesc foarte mult, doamnă Chienghe. Iar acum trecem la procedura Catch și vreau să vă spun în primul rând că am de două ori mai multe cereri de luare de cuvânt decât avem timp. Am uh, prevăzut o reglementare foarte strictă a catch pentru că avem foarte multe voturi. Nu voi putea da cuvântul tuturor. Îi dau cuvântul mai întâi domnului Zver. <coughs> Spoštovani gospod predsedujoči, jaz sem eden tistih, ki nasprotuje Marrakeš. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu mă împotrivesc acestui uh, acord global de la Marrakesh. Acest pact kot zeda Avstralija, Izrael, več kot deset evropskih držav članic in eh, to zagotovo ni. Australia, Israel și alte state au decis să nu semneze acest pact, deci nu putem discuta despre un pact cu caracter global. 70% din populația Sloveniei se împotrivește de asemenea acestui pact nici uh, partidele politice nu au ajuns la o părere comună și în plus acest lucru este valabil și când vine vorba de opinia publică europeană și cea internațională. Este un text uh, slab și nu este adevărat că nu ar avea un caracter uh, obligatoriu. Din potrivă, acest document este obligatoriu din punct de vedere juridic. Deci nu pot fi de acord cu el pentru că astfel fluxurile migratorii ar fi și mai prost gestionate. Uniunea Europeană ar trebui să investească mai multe fonduri în țările de origine ale acestor uh, migranți. Mulțumesc, domnule Sver. Are cuvântul domnul Freund. Vă mulțumesc, domnule președinte. În mod uh, evident, cei care nu sunt de acord cu acest pact, nu l-au citit. Pe aceștia interesează doar uh, politica populistă, pentru că ce se respinge, care sunt elementele ace- uh, acestui uh, pact? Uh, este vorba de crearea unei, uh, unui cadru uh, care să reglementeze fluxurile migratorii se oferă informații corecte în, to- în toate procedurile respective. Uh, se respinge salvarea de vieți omen- omenești sau coordonarea eforturilor internaționale în, în acest sens. Este respinsă lupta coordonată împotriva um, celor care introduc în mod ilegal uh, persoane în Uniunea Europeană. Din păcate sunt uh, respinse posibilitățile de a uh, Uh, returna în mod uh, echitabil și cu costuri reduse migranții în țările lor de origine, de exemplu. Mulțumesc, domnule uh, Freund. Are cuvântul doamna Tomasic. Potreba da se na globalnoj razini... Mulțumesc. Avem nevoie de un pact global. Însă un număr foarte mare de state nu respectă drepturile migranților și îi trimit înapoi la ei. Zeci de mii de persoane au identități false, nu sunt verificați cum trebuie și totuși trec frontierele pentru a ajunge în vest. Și de multe ori se închid ochii și asta ne pune în pericol pe toți. Migrația cred că trebuie să fie sigură, sigură pentru migranți și sigură pentru noi. Foarte multe persoane reușesc să intre în țările noastre și nu știm nimic despre ei, nu știm care le sunt intențiile. Pactul global a fost respins de Israel, de Statele Unite, Australia și o serie de state europene. Aceste state, acest pact este susținut în special de țările de origine, nu de cele care primesc migranții și asta va înrăutăți lucrurile. Mulțumesc! Și acum domnul Scholtes. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest uh, acord global este foarte necesar. Și uh, astfel am putea să rezolvăm împreună mai multe probleme cu care ne confruntăm astăzi. Acest acord global reprezintă o gestiune mult mai eficientă a fluxurilor migratorii. Aceasta înseamnă în același timp că am garanta și o independență a statelor membre. Acest acord are ambiții foarte mari. Dacă citim toate obiectivele din acest pact global, vedem oferă foarte multe soluții. Eu cred că nu are niciun sens să combatem pactul global. Mulțumesc, domnule Soltes, iar acum în finalul catch the ului domnule Pitideos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acest pact global pentru migrație este unul superficial și periculos în același timp. pentru că recunoaște dreptul de circulație masivă și oricine dintr-o țară terță care dorește să intre în Uniunea Europeană sau să invadeze teritoriul european sau al Statelor Unite și Cred că se face aici o confuzie între migranții legali și ilegali, pentru că statele membre nu vor putea avea propria lor politică migraționistă sau să-și apere frontierele dacă acceptă acest pact. Mai sunt și alte obiective evocate în pact care într-o bună zi ar putea deveni constrângătoare. Dacă am reușit să uh, prevedem uh, anumite uh, delicte de tip penal în acest text, e posibilă și o astfel de soluție și de aceea nimeni n-a dorit să semneze textul. Mulțumesc, aici terminăm cu intervențiile CashDI și dau cuvântul doamnei Mogherini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să insist asupra faptului că Iau cuvântul reprezentând Comisia, președinția austriacă reprezintă poziția Consiliului. Comisia Europeană are o poziție foarte clară vis-a-vis -vis de uh, acest pact global, care este rezultatul unui proces inițiat de noi europeni în contextul ONU. Am cerut parteneriat, am cerut un cadru politic global care să ne permită să gestionăm împreună uh, pornind de la acțiunile pe care le avem împreună cu prietenii noștri din Africa, din Asia, din America Latină, și îmi cer uh, scuze, domnule președinte, este dificil să continui dacă cineva vorbește cu voce tare lângă mine. Deci, după cum spuneam, am inițiat acest proces în cadrul ONU, cerând o, un cadru obliga, neobligatoriu pentru a stabili parteneriate. Pentru că noi, europenii, am descoperit, din punctul meu de vedere, destul de târziu, în 2000 2016-2017, dar bine că am descoperit acest lucru, că avem nevoie de parteneriate cu uh, statele de, tra- de tranzit și cele de origine pentru a crea o abordare comună pe care să ne permite să gestionăm migrația, să luptăm împotriva uh, traficanților și pentru a gestiona într-un mod eficace și uh, returnările. Este un proces dificil care este reflectat însă în acest pact care pornind de la o inițiativă europeană a ajuns pe un plan global. După cum am spus, acest pact global reflectă în mare parte poziția Uniunii Europene și reflectă munca pe care o desfășurăm deja cu partenerii noștri, inclusiv VICNUR și Organizația Internațională a, pe, pentru Migrație. Uh, delegația comisiei va fi condusă la Marrakesh de către domnul Avramopoulos și o să continuăm să lucrăm pe planul ONU la implementarea acestui pact. Poate știți sau nu acest lucru, dar după conferința de la Marrakech va avea loc un vot în uh, adunarea generală, ocazie cu care statele membre ale Uniunii Europene vot put, vor putea să se pronunțe. Însă Comisia Europeană va continua să lucreze împreună cu toți partenerii globali la implementarea acestei agende, pentru că am văzut că în ultimii ani uh, Uh, acțiunile de acest gen au început să aducă rezultate. Ne vom continua eforturile în această direcție, vom investi în implementarea pactului global ca un cadru neobligatoriu politic care ne va ghida activitățile în uh, următoarele decenii. Vă mulțumesc, doamna comisar Mogherini. Are cuvântul acum doamna ministru Ed Stadler. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, stimați deputați. A fost foarte util să avem această discuție astăzi în vederea conferinței de luna viitoare și în vederea adoptării pactului global. Aș dori să închei repetând ceea ce am spus deja la început. Este clar că migrația în general și mai ales cooperarea cu statele terțe va rămâne o prioritate pe agenda Consiliului și pe agenda președinției și deci vom continua să contribuim la acest scop. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ne-ați transmis dubile, îngrijorările, comentariile dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru Edstadler. Dezbaterea aceasta se încheie aici. Iar următorul punct de pe ordinea de zi este situația femeilor cu dizabilități, întrebare cu solicitare de răspuns oral. Es beginnt als Verfasserin die Frau Kollegin Estaras Fer. Est, autor este doamna Estaras Ferragut. Gracias, presidente domnule președinte. Astăzi vorbim în numele celor peste șase de milioane de femei uh, cu dizabilități, care reprezintă șase din populația totală europeană. Dezbaterea de astăzi uh, le va aduce Problema aici și aceasta pentru a găsi soluții pentru problemele lor, pentru a le garanta drepturile. E vorba de ființe umane, de persoane care nu pot fi definite prin dizabilitatea lor și nici nu își doresc acest lucru. Se confruntă zi de zi cu toate celelalte probleme pe care le au și celelalte femei. Sunt mame, fete, și așa mai departe. Au foarte multe capacități și abilități și îmbogățesc societatea noastră în fiecare zi. Contribuția lor este esențială și de aceea trebuie promovată. Trebuie să ne asigurăm că planurile acestor femei vor fi ascultate de noi. Dezbaterea de astăzi va duce la o conștientizare în ceea ce privește diversitatea și cultura diferenței va trebui să se impună pentru că este cea care ne aduce cele mai multe avantaje sociale. Femeile acestea se confruntă zilnic cu o provocare mare, aceea de a fi invizibile, persoane care nu văd, nu aud, persoane care trăiesc altfel, care nu au mobilitate. Toate aceste femei cu dizabilități sunt persoane excluse de societate. De multe ori e vorba de bariere mentale în felul acesta sunt invizibilizate și aceasta creează bariere în multe sectoare de activitate în toate țările. Vom vorbi și despre educație, o educație inclusivă în care să reușim să includem pe toată lumea pentru ca fiecare să-și aducă contribuția. Atunci când avem o, o discriminare la nivelul educației, se arată cu degetul către cel care este altfel, ceea ce nu se poate accepta. Educația inclusivă este esențială pentru a putea face legătura între diversi membri ai societății. Doar 18,8% din femeile cu dizabilități uh, au un loc de muncă la nivelul UE mult mai puțin decât uh, bărbații cu aceleași dizabilități și, bineînțeles, mult mai puțin decât persoanele normale, între ghilimele. Avem nevoie și de abilități uh, digitale și formare digitală, pentru că multe din aceste femei sunt uh, peste 60 de ani, avem nevoie de o strategie specială pentru ele. Vorbim de asemenea despre nevoia de participare de plină în toate afacerile pentru femeile cu dizabilități care nu pot fi marginalizate și, bineînțeles, să garantăm dreptul la vot activ și pasiv pentru aceste femei. În Spania tocmai s-a făcut o modificare legislativă în acest sens vorbim de egalitatea de tratament, pentru ca toți să fim într-adevăr egali în fața legislației și pentru asta e nevoie de politici publice active pentru a elimina barierele în calea egalității. Mai mult decât atât, e nevoie de informații oferite acestor persoane pentru a-și exercita drepturile participarea în egalitate e esențială. Pe 8 noiembrie, tocmai uh, ni s-a comunicat că la comisie se adoptă această legislație pentru accesibilitate. Ea reprezintă un pas important înainte pentru o Europa fără bariere. Accesibilitatea înseamnă acces în toate limbile, în toate formele sau formatele. Gândiți-vă, de exemplu, ce se întâmplă la uh, consultațiile ginecologice pentru o mamografie sau pentru orice alt uh, consult. De multe ori aceste servicii nu sunt accesibile pentru femeile cu dizabilități. Ne gândim aici la servicii de consiliere psihologică, de maternitate, de protecție. Barierele existente trebuie înlăturate. Pilonul social este o adevărată oportunitate pentru a include femeile cu dizabilități, pentru ca și ele să devină protagoniste. Vorbim și despre demnitate. Trebuie să ieșim din tăcerea actuală și din situația în care se află, pentru că un, o treime din aceste femei au fost sau vor fi victime ale violenței de gen. Avem nevoie de o strategie specifică și pe această temă și vom vorbi despre o altă formă de discriminare, cum ar fi, de exemplu, avortul uh, forțat sau excluderea în ceea ce privește dreptul la maternitate. Toate acestea reprezintă un tratament inuman. E nevoie și de indicatori pentru a ști care este situația acestor femei, indicatori de gen, uh, indicatori legați de nivelul de dizabilitate și pentru toate celelalte paliere. În încheiere aș vrea să spun că articolul 5 al obiectivelor de dezvoltare durabilă vorbește tocmai despre împuternicirea femeilor. Aceasta este o oportunitate pentru noi astăzi pentru a învăța, pentru a simți mai multe și pentru a crea. O astfel de femeie cu dizabilități, care este prietena mea, îmi spune am o dizabilitate, dar am și multe alte capacități, ca multe alte persoane. Dar înainte de orice, sunt o persoană cu toate drepturile mele și sper să nu mai trebuiască să justific acest lucru niciodată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Estaras Feragut. Dau cuvântul doamnei comisar. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați în Parlamentul European, drepturile fundamentale, creșterea inclusivă și um, echitatea socială sunt pe agenda acestei comisii foarte sus. Noi ne străduim să nu lăsăm pe nimeni pe din afară și vreau să-i mulțumesc doamnei Estera Sferagut și Comisiei FEM pentru că au înaintat această întrebare cu privire la femeile cu dizabilități. Comisia a luat inițiative legislative importante pentru a stimula participarea persoanelor cu disabilități în societatea noastră și pentru a promova egalitatea de gen. Pentru ca să vă dau două exemple, actul european de accesibilitate care a fost uh, Uh, convenit de curând între colegislatori va uh, elimina barierele la produsele și serviciile cheie. Acest act pentru accesibilitate va fi un instrument important pentru a și combate propastea digitală. Apoi, uh, Comisia a propus să se ocupe și de echilibrul vieții cotidiene pentru ca să le ajute pe femei să își combine și să împletească mai bine munca profesională și munca și viața privată deja există de prea multe prăpăstii de pensii, de uh, salariu și altele și de aceea sperăm că dialogul care se poartă în momentul de față să dea roade. Trei uh, întrebări mi-ați spus și aș dori să vă dau câteva răspunsuri. Împreună cu toate statele membre, Uniunea Europeană s-a angajat să implementeze Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu disabilități. Strategia Europeană pentru Disabilitate este instrumentul principal pentru a susține implementarea uh, convenției de către Uniunea Europeană până în 2020. Este partea a unui efort mai amplu în cadrul strategiei Europa 2020 pentru ca să se creeze o creștere inteligentă, sustenabilă, inclusivă. Într-adevăr, o participare totală, uh, economică și socială a persoanelor cu dizabilități este esențială pentru a îndeplini obiectivele strategiei Europa 2020. Comisia pregătește în momentul de față o evaluare a implementării actualei strategii pentru disabilitate. Această evaluare va acoperi toate aspectele disabilității, incluzând aici și situația femeilor și a fetelor cu disabilități și provocările care decurg din uh, discriminările de gen. Ca o parte integrantă a pregătirilor noastre, ne vom consulta cu cât mai mulți actori implicați, vom ține cont de părerea Parlamentului European, așa cum uh, ar fi, de exemplu, rezoluția Parlamentului de anul trecut sau concluziile făcute pe urma Comisiei ONU. În ceea ce privește datele, Uh, avem nevoie de date foarte fiabile pentru ca să putem dezvolta politici în domeniu. Comisia a făcut deja o agregare pe, a datelor pe gen și um, a aplicat această strategie și în cadrul semestrului european. Aceste date pe care le-am colectat ne oferă o bază obiectivă pentru a putea identifica discriminarea de gen. Datele ne-au arătat, de exemplu, că în domeniul riscurilor uh, de sărăcie și uh, în domeniul ocupării, femeile cu dizabilități sunt mai discriminate decât bărbații cu dizabilități. Iar în domeniul educației însă am observat un procent mai uh, ridicat de abandon școlar la băieții cu dizabilități decât la fete. Atenția pentru egalitatea de gen se vede și în activitățile externe ale Uniunii. Noi oferim sprijin țărilor partenere pentru ca să-și îmbunătățească colectarea datelor uh, dezagregate pe uh, sex și dizabilități. Există deja o obligație de a completa un formular cu privire la proiectele de dizabilitate și la caracteristicile pe fiecare proiect existent. Aș dori să răspund și la întrebarea ce face Comisia pentru a facilita participarea femeilor cu dizabilități la alegerile europene. Colega mea, doamna Iurova, a făcut o declarație cu privire la participarea persoanelor cu dizabilități la alegerile europene la plenara Parlamentului de pe 5 iulie anul 2018 și dumneai ei a subliniat atunci care sunt recomandările Comisiei din februarie 2018, care se referă la un schimb de bune practici cu ideea de a îmbunătăți uh, exercitarea drepturilor electorale ale grupurilor uh, defavorizate, incluzând aici grupul persoanelor cu dizabilități. Am avut apoi un uh, schimb de opinii pe subiectul acesta cu experții din statele membre în domeniul electoral, iar săptămâna aceasta, pe 26 și 27 noiembrie, am avut uh, un colocviu anual pe drepturile fundamentale în domeniul democrației și în Uniunea Europeană, incluzând aici promovarea și larga implicare a acestor grupuri pentru a îmbunătățirea societăților democratice. Iar în final, aș dori să menționez că directiva cu privire la accesibilitatea uh, sectoarelor publice și a site-urilor, care a intrat în vigoare septembrie anul acesta, va contribui să garan- la garantarea accesibilității în, la informație în, de, care vine de la toate instituțiile noastre și care asigură participarea inclusiv la alegeri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu, doamnă comisar Tyson, iar acum un minut și jumătate are cuvântul doamna Kozlovska-Rajevici. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să îi, îi felicit pe autorii acestei rezoluții privind situația familiilor cu dizabilități. 80 de milioane de, de cetățeni europeni au dizabilitate în, în Europa, 46, 46 de milioane dintre acestea sunt uh, femei. Și, din păcate, asistăm la un uh, cerc vicios de uh, suferință din partea acestor uh, persoane. De ce atât de puține femei cu dizabilități uh, găsesc un loc de muncă? Oare mm, doar fondurile sunt uh, Uh, importantă, nu doar potențialul economic este risipit, dar nu respectăm nici demnitatea care vine odată cu independența economică și cu participarea la viața socială. Tehnologia modernă oferă persoanelor cu dizabilități uh, noi, noi uh, posibilități de a fi independente. Și, doamna comisar, eu cred că ar trebui să punem în aplicare Convenția Națiunilor Unite privind persoanele cu dizabilități și strategia europeană dedicată acestor persoane și cer, cer Comisia Europeană și statelor membre să revizuiască și să pună în aplicare toate aceste acte, inclusiv conceptul unui design universal, o mai bună folosire a tehnologiilor digitale, astfel încât demnitatea uh, femeilor și bărbaților cu dizabilități să fie respectată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kozlovska Raievici. Are cuvântul pentru minut și jumătate, doamna Blinkeviciută. Mulțumesc, domnule președinte. Această întrebare cu privire la drepturile femeilor cu dizabilități cred că este foarte importantă și nu ar trebui să vorbim despre această problemă numai cu ocazia zilei persoanelor cu handicap eu cred că ar trebui să discutăm zilnic cu Comisia, cu statele membre și cu Organizația Persoanelor cu Disabilități. Atunci când uh, vorbim despre pilonul european al drepturilor sociale, din păcate, nu suntem în stare să combatem discriminarea concret sau măcar să o diminuăm. Noi nu putem să le oferim acestor oameni uh, un loc de muncă, un venit, o implicare reală în uh, viața politică și socială și în activitățile de zi cu zi. Iată de ce aceste persoane sunt uh, expuse unor riscuri mult mai mari, sunt cele care sunt primele afectate de sărăcie. Persoanele de gen feminin uh, cu disabilități nu participă nici la viața socială cum ar trebui și nici la viața profesională. Nu au atâtea posibilități să-și creeze contacte cu alții membri ai societății, iar munca lor este plătită întotdeauna mai prost. Să nu mai vorbim de pensiile pe care le primesc. O altă problemă pe care vreau să o menționez este cea uh, legată de date. Nu avem destule date despre uh, tipul de activitate al femeilor cu disabilități. Dacă nu dispunem de date precise, nu putem să soluționăm uh, cazurile de discriminare. Aș dori de aceea să rog Comisia să prevadă o finanțare potrivită pentru ca să rezolvăm aceste probleme prin fondurile structurale. Mulțumesc, doamnă Blinkeviciute, iar acum un minut, doamna Vișnievska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor. Dacă suntem atenți la nevoile celor cu dizabilități, această atenție se reflectă în această zi a persoanelor cu handicap, însă mi se pare că este o ipocrizie, pentru că tocmai din cauza acestei zile am ajuns să avem o dezbatere pe această temă la Parlamentul European. Ori aceste persoane ar trebui să fie susținute și ajutate să li se ofere o educație pentru a se putea bucura de cultură în general ar trebui să ne punem o întrebare, poate, și anume de ce trecem la astfel de acțiuni doar o dată pe an. Cred că ar trebui să avem activități permanente care să permită acestor persoane să-și trăiască viața cu demnitate. Și e păcat că uh, se include în document și mă uit acum înspre stânga acestei săli, se vorbește aici despre gen. Mulțumesc, doamna Vișnesca. Și acum doamna Meț, vă rog. Meț, pite. Pe doamna Meț nu o vedeam, dar sunteți așezată în altă parte. Vă rog, doamna Meț. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Oare chiar respectăm Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități? Nu. În continuare, aceste persoane sunt discriminate și în mod special uh, femeile în domeniul educației, în domeniul muncii, dar și în domeniul dezvoltării uh, personale Uh, private. Însă toată lumea are dreptul să fie fericită. Fiecare are dreptul de a purta o viață uh, autodeterminată, o viață în care se, uh, sexualitatea nu este un tabu, în care fiecare își poate uh, trăi sexualitatea, dar și în care nu înseamnă nu dreptul de a-ți uh, întemeia propria fam- uh, familie, de a te căsători cu cineva sau de a trăi într-un parteneriat civil și tocmai în aceste domenii femeile cu dizabilități au nevoie de sprijinul și de o însoțire din partea noastră și stimate colegi, stimați colegi, nu este vorba de uh, milă, ci este vorba de, uh, de, de compasiune, este vorba de drepturi fundamentale. Mulțumesc, doamnă Meț. Un minut, domn, domnul Pimenta Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea față de situația economică a persoanelor cu dizabilități. Politicile de austeritate, reducerile bugetare pentru chestiuni sociale și de muncă, toate acestea au afectat sănătatea, educația, susținerea socială pentru această categorie a populației. Practic, zilnic sunt negate drepturile fundamentale ale acestor persoane, au dificultăți pentru a avea acces pe piața muncii, există o limitare a formării profesionale, sărăcia, excluziunea, protecția socială scăzută, lipsa de resurse umane, materiale și pedagogice la nivelul școlii publice sau problema incluziunii copiilor și a tinerilor, dificultatea de a avea acces la tratament, îngrijiri de sănătate sau tratamente, accesul la cultură sau la sport, toate acestea sunt probleme de astăzi pentru care e nevoie de politici și răspunsuri publice pentru a ține cont de nevoile acestor persoane cu dizabilități. Mulțumesc, domnule Pimenta Lopez, doamna Soidrova. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Asigurarea condițiilor egale pentru persoanele cu dizabilități fie că e vorba de educație, de îngrijire de sănătate sau la locul de muncă, ar trebui să fie o chestiune de la sine înțeleasă. În ciuda acestor evidențe, nu se întâmplă așa peste tot. Femeile cu disabilități au de multe ori probleme să aibă acces la servicii de bază de sănătate. De asemenea, ele sunt confruntate de multe ori cu violență. În ciuda uh, acestor probleme, există în continuare și multe provocări pe care le-am adresat uh, în rezoluția noastră și încercăm să îmbunătățim situația femeilor cu disabilități. Încercăm ca prin documentul acesta să atragem atenția asupra problemelor, sperăm să putem asigura o calitate mai bună a serviciilor. Însă, cu toate acestea, trebuie să subliniez că sunt anumite lucruri cu care nu sunt de acord. Ideea de a adopta Convenția de la Istanbul pentru a include și uh, aspectele de sen, uh, sexuale sau de reproducere, de reproducție, sunt uh, aspecte care nu au ce căuta în această rezoluție și eu nu pot să o susțin dacă este așa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Șoidrova. Acum are cuvântul domnul Benifei care nu este în sală și trecem direct la Catch the Eye. Dau cuvântul mai întâi domnului Cristoforu. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi se centrează pe discriminarea femeilor cu dizabilități. O dezbatere care face să iasă la ivela o altă problemă majoră, și anume că aceste persoane sunt victimele discriminării în toate domeniile și la toate nivelurile. Uniunea ar trebui să ducă politica toleranței zero față de această discriminare și să susțină egalitatea între femei și bărbați. Este un principiu fundamental care ar trebui susținut și din punct de vedere practic, mai ales din partea Comisiei. Avem o reprezentantă a Comisiei astăzi și vreau să fac un apel aici. Comisia trebuie să-și ia un angajament pentru a respecta egalitatea între femei și bărbați și pentru a sancționa acele state membre care nu aplică acest principiu. Doar în felul acesta vom putea ajunge la egalitatea adevărată. Doamna Stevens are cuvântul. Mulțumesc, stimate domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș dori să mulțumesc foarte mult raportoarei pentru faptul că a adus acest subiect uh, pe ordinea de zi. Femeile cu disabilități sunt confruntate de multe ori cu dificultăți și discriminări suplimentare, fie că e vorba de uh, discriminare de gen sau discriminare pe bază de dizabilitate. De multe ori ele sunt victimele abuzurilor și sunt uh, tratate întotdeauna uh, mai prost decât femeile fără dizabilități. Ele nici nu sunt aproape deloc reprezentate pe piața muncii sau uh, în societate. Foarte multe femei cu handicap uh, se văd excluse pur și simplu din societate. Strategia Uniunii Europene pentru persoane cu dizabilități uh, Um, până în 2030 există acum. E foarte bine că abordăm problemele persoanelor cu disabilități. Dar ceea ce necesităm acum nu sunt cuvinte, ci acțiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Stevens. În încheierea intervențiilor spontane are cuvântul domnul Marias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, cred că această dezbatere ne-a arătat uh, cu toată claritatea existența discriminării împotriva femeilor și mai ales a femeilor cu dizabilități. Mă bucură faptul că în data de 13 decembrie este ziua internațională dedicată uh, persoanelor cu dizabilități și purtăm purtăm această dezbatere în Parlamentul uh, European pe acest subiect, aș dori să cer respectarea Conven- Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap care au dificultăți, mai ales când vine vorba de accesul pe piața muncii și mai ales în Grecia, unde ne confruntăm cu discriminări, uh, cu o discriminare profundă ca urmare a politicii de austeritate care a îngreunat și mai mult viața persoanelor cu handicap. Vă mulțumesc, domnule Maria. S-au încheiat intervențiile spontane și în încheierea acestei dezbateri dau din nou cuvântul uh, în numele Comisiei, uh, doamnei comisar Tyson. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari. Dezbaterea de astăzi ne arată încă o dată cât de important este această strategie strategică și pe termen lung pentru a ține cont de egalitatea de gen și dizabilități. Trebuie să precizez că egalitatea de gen, oportunitățile egale și incluziunea persoanelor cu dizabilități reprezintă principii fundamentale în pilonul drepturilor sociale al UE, care a fost proclamat de către cele trei instituții în urmă cu un an. E clar că inputul oferit de Parlament în ultimii ani pe această temă va fi folosit pentru a vedea care este forma și conținutul viitoarelor politici pentru persoanele cu dizabilități. Comisia își ia angajamentul de a implica și această categorie de persoane și reprezentanții lor în această perioadă de reflexie. Contez pe susținerea Parlamentului și, bineînțeles, a statelor membre să ne susțină pentru a avea o convenție a Națiunilor Unite care să fie cu adevărat aplicată. Mulțumesc! Dank, Frau Comisar. Vă mulțumesc, doamnă comisar Tyson. Dezbaterea s-a încheiat. La încheierea acestei dezbateri a fost uh, depus un, un proiect de rezoluție BO 441 din, pe 2018 care va fi supus uh, votului uh, astăzi. Întrerupem uh, ședința până când va începe votul.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

bus. știri. Chers collègues, nous allons commencer. Dragi colegi, haideți să începem. Dacă vreți să terminăm la timp, ar trebui să începem. timp ce vă așezați, vă spun că avem plăcerea de a primi astăzi aici o delegație condusă de Sharif Raim Zoda, uh, delegația din Malijoli, care participă aici la cea de-a șaptea reuniune a Comisiei de Cooperare uh, între Parlamentul European și Tajikistanul și Parlamentul din Tajikistan. Deci e o adevărată onoare să vă aflăm astăzi aici, în inima democrației europene. Promovarea drepturilor omului, a pluralismului politic, uh, prin statul de drept, acestea sunt valorile noastre. Doamnelor și domnilor, vă urez o reuniune cât mai uh, uh, reușită și o ședere plăcută în Europa. Je vous en parlerai personnellement, monsieur să vorbesc cu dumneavoastră personal, stimate domn. Am văzut, liniștiți-vă. Întâi am văzut-o pe doamnă. Madame Ward, vous aviez un problème. Doamnă Ward, aveți o problemă cu interpretarea? Domnul Ward. Okay, thank you very much. Um, colleagues. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Astăzi, doi laureați ai premiului Nobel uh, mi s-au adresat. E un context uh, deosebit, deoarece și Uniunea Europeană a câștigat acest preț pentru, uh, premiu pentru pace. Uh, Vreau să vă spun că ieri s-au împlinit șapte ani de la declarația de la Bruxelles. O promisiune pentru pace semnată aici, în Parlamentul European, sub egida domnului Gianni Pitela, fost vicepreședinte al Parlamentului. Sunt încurajate proiecte și acțiuni care să promoveze pacea, în înțelesul universal al cuvântului, bazându-ne pe însemnătatea fiecărui individ. E o promisiune care se bazează pe libertate, egalitate, solidaritate, acestea fiind valorile consfințite în preambulul Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și confirmate de Tratatul de la Lisabona în 2009. Prin urmare, dragi colegi, Haideți să nu uităm că Uniunea Europeană este și va fi întotdeauna un proiect de pace. Nous allons passer au vote. Trecem acum imediat la voturi, spune Doamna Ghiom. începem cu raportul domnului Dalton, aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculor cu două sau trei roți și a quadriciclurilor. E vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vote e clos. Votul s-a închis, toată lumea a luat loc. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Geringer Dödenberg. E vorba de un vot cu apel nominal, comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedepsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamentul cruzime. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Dali. Reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a deciziilor uh, Consiliului. E vorba de un vot unic cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. Se adoptă. Doamna Dali dorea să intervină. Aveți cuvântul, stimată doamnă Dali. Va fi o intervenție scurtă, nu vă îngrijorați, doamnă Dali. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, ținând cont de 95.4, atunci această chestiune a trebuit să meargă la comisie ca să se înceapă negocierile interinstituționale. Supun la vot propunerea raportoare. Cine dorește trimiterea textului în comisie? Împotrivă, pentru împotriva abțineri? Se adoptă. Deci textul este trimis Comisiei de Fond. Trecem la raportul domnului David Martin, aderarea statului Samoa la acordul interimar de parteneriat între UE și statele din Pacific. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Gualtieri numirea președintelui Consiliului de Supraveghere al Băncii Centrale Europene. E vot secret. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Candidatura domnului Andreea Eria este validată. Trecem acum la raportul doamnei Gardeza Balrubian, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Cererea pentru Elatica Publishing. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritatea necesară. Trecem la raportul doamnei Fayon, introducerea temporară a controlelor la frontierele interne. Aici avem o serie de amendamente din partea comisiei competente. Le votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri. Vom verifica acest vot prin vot electronic. A deschis votul. Le vot e clou. A închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm acest amendament. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40 pentru. Verificăm amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. Mă scuzați, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 46. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 50. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Doresc să verificăm acest amendament. S-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21 de pentru, împotrivă, abțineri, respins, însă mai bine verificăm să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 51, e caduc, de fapt, 22 de, 52 de pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 de vot cu apel luminat, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abține, respins. Trecem la amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 56 CP2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 CP3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 28 de 57 de pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 56 CP4, următor pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 de pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm prin urmare 56 CP5 pentru, împotrivă, abțineri, Respins 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu mi-a fost clar. Haideți să votăm prin vot electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 59 de pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 CP6. Vreți să verificăm 31? S-a deschis votul la 31. S-a închis votul. Adoptat. Următorul devine caduc. Votăm 56 CP6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 60. Pentru. CP3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm 35 pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Votăm 61 CP1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 38 D. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Am o îndoială, verificăm. S-a deschis votul 30 la 38 de. S-a închis. Se adoptă. Urmează 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vot nominal la 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Votăm 44 vot cu apel nominal. Deschidem votul. Îl închidem. Adoptat. Urmează 45 și 66 împreună. S-a deschis votul. Mă scuzați pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Urmează 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, uh, iertați-mă, am trecut peste 68. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot nominal la 3. S-a deschis votul. Votăm amendamentul 3. S-a închis votul. Adoptat. Vot nominal la 5. Deschidem votul. Îl închidem. Se adoptă. Vot apel no comunal la 6. S-a deschis votul. S-a închis. Adoptat. Votăm 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul este închis. Adoptat. 12. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 14. La 15, mă scuzați, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Încă o dată, îmi cer scuze, votăm amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. E un vot strâns. 14. Deschid votul. S-a închis votul. Adoptat. Urmează 15. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votul final asupra propunerii comisiei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Estimată doamnă Faion, vă dau cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Cer ca acest subiect să fie retrimis uh, în comisie pentru negocieri interinstituționale în baza regulii 59 uh, cu 4. Supun la vot această propunere făcută de raportoare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm prin vot cu apel nominal, prin vot electronic. Le vot est clos. S-a închis votul. Decidom. Se adoptă. Dosarul este trimis în comisie. Fără să așteptăm uh, felicitările, trecem la raportul doamnei Țapardel, regulile comune pentru operarea serviciilor aeriene. Vot nominal amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Asta înseamnă că avem, se încheie prima lectură a Parlamentului. Trecem acum la obiecția prezentată în termenul articolul 106.2 în legătură cu dicromatul de sodiu. Cine este pentru rezoluție? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la scandalul cu privire la dosarele CAMEX, frauda financiară și lacune din cadrul juridic în vigoare. Începem cu amendamentul 46 pe care îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 47 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 4 pentru? Vă rog să ridicați mâna, nu mai vedem nimic clar. Pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm prin vot electronic la amendamentul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 5 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Apel nominal la 6. Deschid votul. Închidem votul. Se adoptă. Votăm prin apel nominal amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a încheiat. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 18 pentru. Împotrivă abține, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21, 48 și 71 împreună pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Cred eu, însă mai bine verificăm. 21, 48 și 71. S-a deschis votul. S-a închis. Respinse. Votăm 22 și 72 împreună pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Votăm amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm prin vot electronic. Deschidem votul la 49. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 573 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 și 75 împreună pentru, împotrivă, abțineri, nu e așa clar, verificăm, deschidem votul, 52 și 75 s-a deschis votul s Sunt adoptate. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 20, 54 pentru. Vreți să verificăm 53? Verificăm în 53. S-a deschis votul electronic. S-a închis. Adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, 25 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. To apel nominal la 26. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30, 65 și 77 sunt retrase, 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Le paragraf 10, c'est le text. Alineatul 10, textul inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, pentru? Împotrivă? Abțineri, respins. 33, pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 31, 57, 79 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Apel nominal pe 58, 80. Vreți să verificăm 31, 57, 79. 31, 57, 79. Verificăm. S-a închis votul. Respins. 58 și 80 împreună, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 7D. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50, 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot cu apel nominal 34. Votul este deschis. S-a închis votul, respins. Vot cu apel nominal pe 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 36 și 61 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 60 și 82 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 63 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84, 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri. Am un dubiu aici, verificăm 84, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8, 42 și 64. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 9, 43 și 65. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pe 2D. Am deschis votul. S-a închis votul. Respins. Votăm amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Vot cu apel nominal pe 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. E, vot egal, deci respins. 66 pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3D pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, uh, verificăm votul. 3D. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la vot cu apel nominal pe amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 13 și 68 împre... Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri respins. 14 și 69 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Vot cu apel nominal pe 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum uh, rezoluția în totalitate. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Rezoluția este adoptată. Trecem la votul în legătură cu rolul Oficiului German de Asistență Socială pentru Copii și Tineret și trecem la amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Deci trecem la votul asupra textului inițial. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Prima parte a textului original. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, tot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la vot pe amendamentul 6. De asemenea, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Apel nominal pe amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Deci votăm pe amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm 19. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Respins. 8D. Vot cu apel nominal. Le vot est clos. Votul se încheie. Respins. O, vot cu apel nominal 9. Le vot est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniat, aliniatul 9. Nu. Îmi cer scuze. 23 pentru. Împotriva abțineri, respins. Textul original al aliniatului 9 în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Amendamentul 10, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Deci votăm asupra textului inițial, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 11. Textul inițial în trei părți. Prima parte, vot cu apel nominal, să deschizi votul. S-a închis votul. Adoptat. Partea a doua, vot cu apel nominal, să deschizi votul. S-a închis votul. Respins. Partea a treia, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptată. Alem, amendamentul 12, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vote clou. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 13, vot cu apel nominal. Le vote clou. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 14, textul original, prima parte, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Textul inițial Aliniatul 15. Cine este pentru, împotrivă, se abține, se adoptă. 13 de vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 14. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar, deci verificăm. Amendamentul 14 s-a deschis votul. Vot clos. S-a închis votul. Se adoptă. Vot cu apel nominal 15D. Pentru. S-a deschis votul. 15D. S-a închis votul. Respins. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Vom verifica însă. Verificăm amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 22, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot cu apel nominal la aliniatul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Nu e clar. Vom verifica amendamentul 20. Le vote clos. S-a închis votul. Se adoptă. Textul inițial, uh, referința 13. Cine este pentru? Doi împotrivă. Se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă cine împotrivă, abțineri, e un vot foarte strâns. La 13.2 verificăm. S-a închis votul. A fost exact la egalitate. Se adoptă. Este vorba de textul inițial la egalitate, deci votul este pentru se adoptă. Dar a fost uh, foarte strâns. Considerentul A. Textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Iarăși nu este clar. Votăm din nou pe această a doua parte de la considerentul A. Cine este pentru? Deci, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vot cu apel nominal la amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul C în trei părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel, apel nominal, s-a deschis votul. Vot clos. S-a închis votul. S-a adoptat. Troisième partie. Partea a treia, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Și mai este și o a patra parte, s-a deschis votul pe, prin apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la considerentul E, textul original în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul la considerentul E. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul F, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la vot la amendamentul 2 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă vot cu apel nominal pe amendamentul 3D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Vot cu apel nominal, amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și votăm rezoluția în totalitate. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Doamna Wikström, aveți o intervenție? Mulțumesc, doamnă președinte. Un punct de procedură. Aș vrea să-mi retrag numele de pe rezoluția Uh, cu privire la Jugendamt de la petiții. Textul pe care l-am votat nu este textul inițial pe care l-am propus eu. S-a schimbat prin uh, vot substanțial la comisie și deci aș dori să-mi retrag numele de pe acest text. Nu e textul meu și n-ar trebui să fie înregistrat ca atare. Vă mulțumesc! Efectiv, votre... Înregistrăm solicitarea dumneavoastră. Trecem la raportul domnului Lange, domnilor Lange și Rubic, OMC, calea de urmat, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la votul pe raportul domnului McAllister, raportul pe 2018 privind Serbia, aliniatul 7 în două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 1 și 3 pen, împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm. Votăm pe amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Votul pe amendamentul 4 în două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și vot cu apel nominal pe rezoluție în totalitate. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Scholtes pe 2018 privind Kosovo, aliniatul 4. Textul inițial, vot cu ape nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm amendamentul 2, vă rog. Le vot est clos. Da, s-a închis votul. Respins. Vot cu apel nominal pe aliniatul 12. Textul original s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot cu apel nominal pe aneniatul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 42. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și vot cu apel nominal pe rezoluția în totalitate. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Raportul domnului Weigel în legătură cu fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot pe amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot cu apel nominal pe amendamentul 1 și 2 împreună. Cine este pentru? S-a închis votul. Se, adop- Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm textul inițial pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot cu apel nominal pe 5. S-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă? Nu spune nimeni nimic. Cine este pentru? Ridicați, vă rog, mâna. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Textul inițial, alineatul 57, pe, în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri, respins adoptat, adoptat, îmi cer scuze, spune președinta. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Vom verifica amendamentul 6. S-a deschis votul pe 6. Ne vote S-a închis votul. Se adoptă. Prima parte, considerentul A, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a treia, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru, împotriva abțineri, respins. Textul inițial, considerentul F, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Vot cu apel nominal pe rezoluția în totalitate. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Fleckenstein Albania, alineatul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adopte. Domnule Fleckenstein, aveți un amendament oral? Vă dau cuvântul. Doamnă președinte, am avea, da, un amendament oral care sună 20, așa, 21A constată cu îngrijorare că femeile din zonele îndepărtate sau rurale, femeile rome și egiptene au în continuare acces limitat la serviciile medicale primare, precum și la servicii de sănătate reproductivă. Adesea ele nu cunosc disponibilitatea acestor servicii cerem autorităților albaneze să se asigure că se face o informare mai bună cu privire la aceste servicii care să fie accesibile la prețuri uh, care, pe care și le permite lumea și de bună calitate. Mulțumesc. Se opune cineva acestui amendament? amendament? Dacă da, vă rog să vă ridicați. Nu văd că s-ar fi ridicat 40 de persoane, deci votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Am impresia. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot cu apel nominal asupra întregii rezoluții. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votul cu privire la Muntenegru. Raportul domnului Tanăc. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6 de pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 7 de pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 de pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot cu apel nominal asupra întregii rezoluții. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la raportul domnului Can, apărtarea libertății academice în contextul acțiunii externe a UE. Votăm amendamentul de două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. Referirea 10, text original pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 1, 3 părți, prima parte, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă a doua parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea de-a treia parte copil nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Textul original, considerentul J, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original la considerentul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul N, textul original două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal asupra întregii recomandări. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ultimul vot. Situația femeilor cu dizabilități. Propune de rezoluție din partea Comisiei FAM și egalitate între sexe. Prima parte la alineatul 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Vot cu la a doua parte din textul original. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 11, 4 părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea doua parte, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Și adoptă. Cea de treia parte, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A patra parte cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 7, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă textul original, latul 19, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, s-a adoptat. Apel nominal la a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 20, ridicare de mână pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 24, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original, este 26, pentru, împotrivă, abțineri, nu știu sigur, votăm la liniatul 26, s-a deschis votul. S-a închis. Respinsă. Respinsă. Textul original la 28, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 35, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă alineatul 37, trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. A doua parte cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cea de-a treia parte cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 45, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte cu apel nominal, s-a deschis votul la 45 a doua parte. S-a închis. Se adoptă. Votăm după considerentul C, amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Constitutul g două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul H, două părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte pentru, a doua parte e caducă. Trecem la considerentul L. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trebuia să votăm textul original. Ne cerem scuze, cei de la prezidiu revin la considerentul H, trebuia să votăm textul original. Votăm deci acest text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm dacă doriți. Verificăm textul original la considerentul H. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Ajungem la considerentul EM. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot cu apel nominal, amendamentul 4 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votăm consideretul V, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte cu apel nominal pentru, Uh, mă scuzați, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 6. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Acum votăm întreaga rezoluție pentru, împotrivă, abțineri,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 Haideți să începem acum explicațiile de vot. Dacă doriți să plecați, vă rog să o faceți acum, căci uh, noi trebuie să ne oprim cu explicațiile de vot la 1.30 fix. Vă rog frumos așadar să faceți liniște în așa fel încât colegii să poată vorbi. I'm sorry. Kedves kollégák, megkérem önöket még egyszer nyomatékosan, csendesen, please. Dragi colegi, vă rog să părăsiți încăperea în liniște, în așa fel încât să dăm cuvântul primului vorbitor. Aș dori să vă informez că sunt multe explicații de vot. Și noi trebuie să suspendăm reuniunea la 13.30. Dragi colegi, vă rog frumos să părăsiți încăperea în sală. În liniște, mă scuzați. a mostani szóbeli szavazatindoklásokból kimaradó felszólalásokat kérem írásban benyújtani. Cei care nu vor reuși să vorbească sunt rugați să depună explicațiile în scris. Începem așadar explicațiile de vot. Vă mulțumesc, uh, dragi colegi, pentru că faceți liniște. E vorba de moțiunea de rezoluție, scandalul cum-ex, frauda fiscală și lacunele din uh, legislație. Domnul Zdroievski, un minut, vă rog. Thank you. Niezwykle istotne. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Această rezoluție este importantă pentru că arată care este țara în care s-a făcut, s-au făcut atâtea abuzuri fiscale. E vorba de Germania și e trist faptul că o țară atât de importantă din Uniunea Europeană are atâtea lacune în sistemul său juridic, în așa fel încât să se fi putut întâmpla așa ceva. E vorba de o pierdere de 55 de miliarde de euro 11-12 state membre și asta din cauza lipsei de onestie a unor avocați și a unor bancheri. Dacă am fi economisit această sumă, s-ar fi putut finanța, de exemplu, toate nevoile Bundesverului german. Trebuie să facem tot posibilul în așa fel încât acest scandal să nu se repete

Mulțumim foarte mult. În numele ECR are cuvântul acum uh, domnul, doamna Luonen. Mulțumesc, doamnă președinte. Statele membre din Uniunea Europeană au pierdut uh, din cauza fraudei cu dividende cel puțin 55 de miliarde de euro. Este un scandal fiscal. A ieșit la lumină mulțumită jurnaliștilor de investigație. Autoritățile nu a oferit uh, informații necesare cu privire la acest scandal. Și se arată și problema fenomenului ușilor rotative. Un consilier fiscal, Hanoberger, fusese angajat uh, în sistemul bancar tocmai pentru a crea acest sistem de fraudă. Potrivit multor surse, a fost pe o cale legală cum s-a întâmplat. Este foarte uh, greu să concepem așa ceva. Cum se poate face uh, ca mai multe persoane să, să profite de pe urma aceluiași rabat fiscal de mai multe ori? Scandalul acesta arată că mai sunt multe de făcut pentru a preîntâmpina planificarea fiscală agresivă. Am votat cu toată inima pentru acest raport. Sean Kelly are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Această schemă de fraudă CumEx, așa cum s-a menționat, a costat aproximativ 55 de miliarde din banii contribuabililor, o sumă enormă. S-au făcut înțelegeri complicate doar în scopul de a primi rambursări de taxe de la statele membre și practic nu s-au plătit deloc taxe. Cetățenii europeni au fost furați, să o spun pe șleau nu s-au făcut suficiente mm, progrese pentru a combate evaziunea și frauda fiscală. S-au făcut ceva progrese, însă iată, acest scandal ne arată că nu e suficient. E nevoie de mai multă cooperare administrativă între statele membre. Acest scandal a stârnit uh, reacții puternice din partea opiniei publice și e nevoie de acțiuni. O astfel de schemă frauduloasă trebuie combătută deci trebuie neapărat să combatem acest fenomen. Vă mulțumesc, domnul Henan are cuvântul de la CR. Madam Doamnă vicepreședinte, s-ar putea spune că odată ce scandalul a fost uh, dezvăluit, sistemul a funcționat. Uh, jurnaliștii au expus problema, sistemul a fost schimbat. Mă întreb de ce restul acum încep să își dau să-și dea problema în legătură cu o problemă internă a Germaniei. Germania nu este un stat eșuat Uh, are stat de drept, uh, autoritățile funcționează conform unor reguli imparțiale. Mă întreb dacă nu cumva este, face parte din obsesia Parlamentului constantă în legătură cu o politică fiscală comună care ar duce la reducerea concurenței și nu ar uh, lupta împotriva evaziunii fiscale. Poate însă sunt singurul din acest Parlament care are această părere. Nu cumva este ciudat că toată lumea este foarte contrariată și. Um, Uh, uh, ridică vocea împotriva acestor uh, evaziuni fiscale, dar ei între timp nu plătesc impozite naționale. Mulțumesc. Trecem la următoarea moțiune de rezoluție. Este vorba de rolul Jugendamt în chestiunile transfrontaliere. Domnul Marias, e vorba de oficiul german pentru protecția copilului. Mulțumesc. Am votat pentru acest raport deoarece rolul Jugendamtului german a fost uh, depășit uh, în acești ultimi ani. Am primit mai multe relatări la Comisia pentru Petiții și e vorba de părinți care trăiesc în Germania, ei nefiind cetățeni germani. De exemplu, cetățeni din uh, Grecia, din Franța, din Croația și, desigur, mulți polonezi. Și la Jugendamt se pune problema astfel. Dacă un părinte e german, atunci mereu îi se va ține lui partea. Uh, și s-a ajuns la o practică administrativă din acest punct de vedere. Jugendamtul german influențează legea familiei și face discriminare față de oricine care nu este german. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mare, care cuvântul acum. Iurec. Panowie posłowie, działalność niemieckich Jugendamtów. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, acțiunile Uh, Oficiului de Protecție a Minorilor din Germania au creat uh, semne de întrebare de-a lungul anilor. Am cerut să fie respectate drepturile tuturor părinților, să fie oferite informații, uh, mai ales în cazul în care vorbim despre femei destrămate. E bine că în sfârșit Parlamentul European atrage atenția asupra acestei probleme, deși o face cu întârziere. Trebuie să spunem de fiecare dată că drepturile omului privesc familia, modul în care îți crești copiii, demnitatea umană, identitatea națională. celelalte drepturi de natură politică vin după acest prim drept. Și e bine că în rezoluție se vorbește despre toate acestea și eu sper că această rezoluție să ducă la mai multă deschidere față de criticile aduse din partea unor. Trebuie să știm că nu permitem încărcarea drepturilor omului de bază. Sper ca toată lumea să se bucure de mai multă securitate. Vă mulțumesc acum, doamna Crupa, tot de la cere. Głosowałam za sprawozdaniem, jak zwraca uwagę na dyskryminację rodzinną. Vă mulțumesc, am votat pentru acest raport pentru că atrage atenția asupra faptului că părinții non-germani suferă de discriminare în Germania și li se chiar îndepărtează copiii Aceste practici sunt însă prevalente și în alte state, cum ar fi țările de jos, care, lucru care încalcă drepturile copilului, eh, care are dreptul de a menține legătura cu ambii părinți și eh, este, se eh, aduce atingere interesului copilului. La Comisia PETI am primit probe în sensul că drepturile copiilor și părinților sunt încălcate Părinții nu au dreptul să își vorbească propria limbă pentru a germaniza copiii și în cele mai de uh, extreme cazuri poate pot să rezulte până și în moartea copiilor separați de, de părinți. Este, este vorba de un domeniu în care trebuie să intervenim urgent. Domnul Hoc are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat pentru această rezoluție. Uh, este un subiect deosebit de controversat și au fost atâtea și atâtea petiții care au venit în atenția Parlamentului European. Trebuie să privim lucrurile din uh, perspectiva dramelor care se petrec uh, cu acești copii. Să uităm de orice formă de corectitudine politică aici. Din partea asociațiilor poloneze care au fost create exact în acest sens, aflăm că în anul 2016 Jugendamtul deci doar într-un singur an, a luat 77.000 de copii de la părinți. I-au separat și sunt, rămân separați ani de zile. Și chiar dacă părinții pot să-i vadă, n-au voie să li se adreseze în limba maternă. În urmă cu câțiva ani, Comisia de Petiții din acest an a mai adoptat un raport foarte critic cu privire la activitatea Jugendamt, dar fără nicio reacție de follow-up, o reacție pozitivă. Așa că a sosit momentul ca Jugendamtul din Germania să înceapă să funcționeze în conformitate cu o singură regulă, anume cea a bunăstării și protecției copilului și a familiilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Sean Kelly. Mulțumesc, domnul președinte. Eu salut uh, munca extraordinară făcută de Comisia PETI cu privire la această chestiune și eu m-am implicat personal și am primit niște răspunsuri foarte bune la solicitările pe care le-am trimis. Din punctul meu de vedere, părinții ar trebui să poată comunica cu proprii copii în limba lor maternă. În același timp, grupul meu a votat împotriva acestui raport, deși deoarece e vorba de o chestiune ce ține de un stat membru. E de datoria unui stat membru să soluționeze această problemă. La PETI am primit uh, petiții și din alte țări. Da, trebuie să analizăm toate aceste petiții uh, la oaltă, să nu ne concentrăm doar pe un singur stat membru, deși sunt de acord cu principiul care stă în spate. Vă mulțumesc, domnul Hennen. Thank you. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Este un domeniu unde trebuie să fim foarte precauți atunci când vorbim despre aspecte foarte intime, relațiile dintre părinți și copii. Am găsit niște cazuri absolut revoltătoare uh, și în Regatul Unit. Și sunt de aceeași parte cu colegul meu din PPE, domnul Sean Kelly. Este Datorită naturii extrem de sensibile a acestor probleme, uh, fiecare stat trebuie să hotărască mecanismele de rezolvare în mod democratic. Și din nou uh, mă ridic aici în apărarea suveranității germane. Nu înseamnă că nu este o problemă, însă cei, cei mai îndreptățiți să rezolve această problemă sunt cei uh, care sunt implicați, și anume autoritățile statului membru în chestiune. Vă mulțumesc. Închidem explicațiile de vot pentru acest uh, vot. Urmează uh, OMC, a de urmat, raportul domnilor Lange și Rubic. Doamna Curtin Darling are cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Regulile multilaterale sunt, sistemul bazat pe reguli multilaterale este sub amenințare acum. Răspunderea noastră colectivă este aceea de a menține acest sistem valabil în aceste vremuri de grea încercare, mai ales uh, sub uh, administrația SUA de acum. Nici Uniunea Europeană, nici uh, un stat membru în plan individual nu are o șansă de a promova un viitor progresiv fără Uh, piatra de hotar a uh, ordinii globale, și anume OMC-ul. Este, din punct de vedere multilateral, cea mai evoluată instituție. Mecanismul de soluționare a disputelor de la OMC este unul din puținele instrumente la nivel internațional care are capacitatea de a rezolva conflicte pe cale pașnică. În trecut, uh, ca și continent, am văzut cum conflictele economice rezultă în conflicte militare. OMC însă nu este un sistem perfect, deci a sosit momentul să lărgim domeniul său în așa fel încât să devină un instrument de dezvoltare pentru uh, toată lumea, în așa fel încât să devină o organizație mai eficientă și cu asumarea răspunderii. Tocmai de aceea am susținut acest raport. Mulțumim, are cuvântul domnul Zdroievski. Niezwykle ważne jest źródło wczorajszej debaty. Mulțumesc foarte mult. Dezbaterea de ieri a fost foarte importantă, însă vreau să vă reamintesc că totul a început de la un fiasco în 2008, când am avut o primă rezoluție adoptată prin care spuneam că OMC-ul trebuia reformat. Din punctul meu de vedere, e esențial că din 2008 până în 2018 nu s-au prea făcut multe. Vă reamintesc că la ultima reuniune ministerială de la Buenos Aires de anul trecut s-a văzut că OMC-ul practic e în pragul paraliziei. De aceea e atât de important să schimbăm uh, sistemul și tocmai de-aia am organizat și noi această dezbatere nu putem spune că în ultimii 10 ani nu s-a făcut nimic. S-au făcut multe, însă nu e deloc suficient pentru ca această instituție să fie mai eficientă. Vă mulțumesc, domnul Palmer. Thank you. Mulțumesc. Proprietățile comerciale care au scăzut în valoare cu jumătate, uh, casele au scăzut cu, care, care vor scădea cu 30%, PIB-ul Uh, va scădea 88%. Sunt câteva dintre previziunile din această săptămână în uh, caz că vom avea un Brexit fără un, uh, fără un acord. Și unii, se, unii susțin un Brexit fără acord și să se bazeze doar pe regulile OMC. Și însă dacă regulile OMC sunt atât de perfecte, de ce statele uh, Uh, petrec atâta energie să aibă acorduri de liber schimb pe lângă regulile OMC. Uh, și uh, cei care susțin Brexitul trebuie să răspundă de ce vor să sărăcească întreaga, întregul Regat Unit. Trebuie să dispară această, aceste minciuni, minciuni în legătură cu un Brexit fără acord. Domnul Maier. Doamna Maier, mulțumesc, doamnă președinte. Salut acest raport. Se discută despre cum să facem ca OMC-ul să fie mai relevant. Normele OMC, pentru prima dată din ce țin eu minte, apar în conversațiile de zi cu zi în Regatul Unit. Uh, Uh, cei duri față de, care își doresc un Brexit dur, uh, spun că trebuie doar să adoptăm normele OMC. Dar ce ar însemna asta în termeni practici pentru afacerile britanice care fac export cu Uniunea Europeană? Se termină um, cotele tarifare zero, ar însemna să se facă exportul uh, de pește și ar însemna să se facă o impozitare cu 10% de fiecare dată când se face trecerea la frontieră de la regat, între Regatul Unit și UE. O taxă, taxă de 21% pentru roșiile uh, cultivate în Essex și vor fi multe cote care vor limita cantitatea pe care o putem exporta înspre Uniunea Europeană. Se întâmplă asta chiar înainte să ne gândim cum să renegociem acordul și cum să începem 124 de noi acorduri comerciale care trec acum prin Uniunea Europeană și sunt semnate cu restul lumii. Doamnă președinte, mi se pare că națiunea noastră mândră că face export ar fi decimată dacă se întâmplă asta. Mulțumesc, are cuvântul domnul Mamikins. Thank you, President. W... Mulțumesc. OMC-ul e un exemplu de multiralism uh, bazat pe reguli care aduce ceva ordine în ceea ce privește lumea postmodernă. Da, multilateralismul e valoros, însă e din ce în ce mai greu când vedem că unele state precum SUA vor să facă ce le trece prin cap. În raport se cere eradicarea sărăciei și înlăturarea barierelor pentru a permite și femeilor să participe la comerț. Eu sper că. Uh, cât mai multe persoane să participe în comerț. Comerțul internațional poate crește stabilitatea și mă gândesc mai ales la prevederile pentru țările în curs de dezvoltare. Acestea, împreună cu principiile OMC, ar trebui să evite situații de tipul donator-beneficiar. Pentru a le permite partenerilor noștri să crească, trebuie să-i tratăm ca um, pe noi, la fel. Deci asta trebuie să fie atitudinea noastră față de țările în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc, domnul Sean Kelly. I welcome the... Mulțumesc, salut uh, acest raport redactat de domnii Lange și Rubic în legătură cu modernizarea OMC și a felului în care aceasta acționează. Salut acest raport pentru că consider că aceste schimbări sunt esențiale pentru ca OMC să devină mai, adap- mai relevantă uh, și adaptată la schimbările unei lumi globalizate. Această legislație va permite să se depășească dificultățile și eșecul conferinței ministeriale din Buenos Aires în decembrie. Această, legis- da, la, această legislație va e, remedia lacunele din regula, regulile actuale și va elimina barierele în calea anumitor servicii Eh, se creează un cadru necesar pentru a permite dezvoltarea tehnologică, inclusiv comerț electronic, eh, valori, lanțuri valorice globale. Vă mulțumim și uh, felicitări domnilor Langen și Rubeg. Vă mulțumesc, domnul Hanen. Thank you, Madam Deputy Speaker, to consider... Mulțumesc foarte mult. Să ne gândim puțin la miracol și puterea liberului schimb. Să ne gândim însă la istoria Hong Kongului. După cel al doilea război mondial, PIB-ul său era o treime din cel al Regatului Unit. Până în uh, 1997 ajuns, ajunsese la același nivel și apoi a crescut cu 30%. Care sunt resurse naturale ale acelei insule? Și a importat inclusiv uh, apa potabilă, mâncare, electricitatea, depinde pe de întregul de lucruri pe care le aduce din altă parte. Magia a fost aceea de a înlătura toate obstacolele din calea comerțului, să nu depindă de, de ceea ce au făcut alte state. A fost o um, înlăturare unilaterală a barierelor tarifare și non-tarifare care au dus la înflorirea acestui lucru. La fel și cu Singapore Uh, care a ajuns la, a crescut de două ori mai mult față de ce era în 1950. Și apoi uh, uh, Regatul Unit, în afara Uniunii Vamale, va avea posibilitatea să facă ceva similar. Exact cum s-a întâmplat cu alte națiuni în secolele XIX, să înlăture barierele între uh, întreprinderi și clienți. Asta este tot ce, ce trebuie să faci, magia vine după aceea. Mulțumesc. Mulțumesc, care cuvântul domnul Polceac. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi dau de dreptate predecesorului meu. Există un consens. Dacă înlăturăm bariere, comerțul va avea de câștigat, însă din nefericire asta nu se întâmplă atât de ușor. Dacă o faci doar uh, între anumite state. Deci de aceea e nevoie de această organizație internațională a comerțului pentru a reglementa relațiile dintre statele membre. Însă, dat fiind că de vreo 10 ani această organizație practic a ajuns să fie paralizată, a aderat și China la OMC, însă China nu respectă uh, regulile. Să nu mai vorbim acum de administrația lui Trump, și de măsurile pe care le ia acesta. Deci, practic, ne aflăm în pragul unui adevărat război comercial. De aceea am sprijinit acest text, pentru că el uh, solicită stabilirea unor reguli care să fie respectate de toată lumea. Vă mulțumesc. Urmează raportul cu privire la Serbia. Raportul McAllister. Domnul Zdroievski este primul, rapor, uh, primul care va interveni, după care domnul Polceac. Przypomnę, że Serbia rozpoczęła. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să vă reamintesc că Serbia a demarat uh, negocierile oficiale pentru aderare în 2014. Acum avem 35 de capitole și 14 sunt deschise. Doar două capitole au fost închise. Vă atrag atenția asupra acestui fapt pentru a vă spune că Asta, dacă mergem în același ritm, negocierile vor dura peste 40 de ani. Raportul acesta al domnului McAllister mi se pare că este bun, însă în ceea ce privește progresul înregistrat de Serbia în implementarea obiectivelor pe care le-a angaj, la care s-a angajat, progresul este destul de insuficient Uh, în special în domeniul statului de drept și libertății de exprimare. Vă mulțumesc. Domnul Mult, Polcea care cuvântul acum. Mulțumesc. Serbia este o țară mândră cu o istorie, o istorie îndelungată. Chiar și istoria sa modernă este plină de evenimente, uneori chiar haotice, Dar eu cred că Serbia a reușit să depășească totul și acum este pe o cale europeană. Serbia însă trebuie să întrunească toate obligațiile asumate. Ce contează pentru Republica Cehă și pentru Uniunea Europeană este să ofere speranță acestui stat din Balcan, dar mai sunt și alte țări în regiune care au obținut uh, și mai multe decât uh, Serbia. Deci dacă Serbia dorește să se apropie de UE, atunci ea trebuie să facă mai mulți pași și să-și intensifice eforturile. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor, domnul Mă, mă scuzați, explicație pentru raportul despre Kosovo, domnul Sojniers. Eh, Kosovo otrzymuje eh, od eh, Unii... Mulțumesc. Kosovo primește sfaturi prețioase din partea Uniunii Europene în legătură cu combaterea terorismului. Uniunea Europeană spune că teroriștii ar trebui reabilitați și reintegrați în societate. Hm. Mă gândesc cum uh, teroriștii practic uh, s-ar îngrămădi să fie prinși pentru a fi reabilitați. Domnilor și domnilor, terorismul se combate prin reintroducerea pedepsei cu moartea. Reintegrarea și reabilitarea nu e decât o recompensă pentru teroriști. Trebuie să meriți reabilitare și integrare. Vreți să dați asta gratuit uh, unor oameni care sunt teroriști? Dumnezeu să apere Kosovo de sfaturile UE. Vă mulțumim. Urmează raportul domnului Weigl privire la FIROM. Doamna Șoidrova. Kolegyně a o Stimați colegi, am susținut acest raport în legătură cu FIROM pentru că Macedonia a înregistrat foarte multe progrese în calea sa către Uniunea Europeană. Este printre cele mai avansate state candidate, cu toate că există probleme legate de democrație, de statul de drept, ca să nu mai vorbim despre corupție și uh, integrarea minorităților. De aceea primește bani de la Uniunea Europeană pentru a face reforme. De aceea, este foarte important că s-a găsit un acord între uh, Grecia și Macedonia în legătură cu numele statului și acest uh, raport spune că fostul prim-ministru a fugit în Ungaria unde a depus solicitare de azil. Sperăm că el va fi extradat către Macedonia pentru a putea fi, uh, pentru a-și servi pedeapsa. Domnul Marias. Mulțumesc. Dragi colegi, Scopie în continuare încearcă să dobândească numele Macedonia. Chit că noua Constituție, în noua Constituție se scrie în articolul 36 Uh, despre Macedonia și poporul macedonean. În Constituție menționează decizia din 1944, decizie despre dreptul la autodeterminare a așa zisului popor macedonean. Deci, chiar și acest acord prost uh, este nerespectat și vreau să vă spun că Acordul este literă moartă, iar guvernul elen nu are dreptul să îl aducă în fața Parlamentului. Eu, unul, sunt împotriva oricărei viitoare aderări a acestui stat la Uniunea Europeană. Bineînțeles, am votat împotrivă. Mulțumesc, domnul Piotrovski. Pani, dziękuję, pani przewodnicząca. W przegłosowanym sprawozdaniu. Mulțumesc, domnul președinte. Parlamentul nostru aduce laude eforturilor făcute de fosta Republică Macedonia și Grecia, care m-au dus la soluționarea <clears throat> problemei uh, legate de denumirea țării, însă Macedonia are și alte probleme de o altă natură. Probleme pe care le au și alte țări din regiune, să combată terorismul organizat, crimă organizată, traficul de droguri, uh, de arme. Eu cred că suntem prea permisiv și mă gândesc aici la populația LGBT. În rezoluție se spune că salutăm înființarea unui cerc inter parlamentar care se va ocupa de persoane LGBT. De am votat împotrivă. Mulțumim, domnul Howard. Uh, Madam President. Domnul președinte, ca membru al Comisiei Parlamentare Comune a acestui Parlament cu FIROM, Mă bucură să susțin acest raport. În mod foarte clar mai este de lucru până când Macedonia va adera la Uniunea Europeană, însă trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea că s-au înregistrat progrese importante. Mai multe dispute, cum ar fi disputa numelui, necesită politicieni curajoși și adevărul simplu aici este că uh, ultimul acord s-ar putea să nu fie perfect, însă nimeni, nici naționaliștii din Macedonia, nici din altă parte, nu au sugerat uh, o alternativă la um, acord pentru a ieși din acest, uh, acest impas. Susținem aceste schimbări constituționale și uh, salutăm progresul în ceea ce privește libertatea media uh, și administrația civilă. Vă mulțumesc. Urmează domnul Polciac. Uh, Macedonia. Mulțumesc, doamnă președinte. Macedonia a avut statutul de țară candidat încă din anul 2005 și de atunci a făcut progres uh, substanțial. Viitoarea schimbare a Constituției, în baza votului de pe 19 octombrie, este un mare pas înainte – iar naționaliștii nu oferă altă soluție. Deci uh, trebuie să lăudăm acest efort. Sunt cei care întreprind eforturi de reconciliere între cele două state și asta este foarte bine. Trebuie să menționăm și chestiunile problematice din trecut însă. E un consiliu special care trebuie să facă o anchetă a crimelor din trecut? E obligatoriu și oricum sunt pe drumul cel bun. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Următorul raport, raportul Fleckenstein despre Albania. Din nou, domnul Marias. As the floor is yours. επανειλημμένα έχω δηλώσει εδώ στο σώμα ότι είμαι αντίθετος με οποιαδήποτε μελλοντική ένταξη της αλβανίας στην ευρωπαϊκή ένωση. De mai multe ori m-am exprimat împotriva aderării Albaniei la Uniunea Europeană, atâta timp cât comunitatea elenă grecofilă e în continuare oprimată, nu am cum să am altă acțiune o persoană de origine grecă a fost ucisă recent de poliția din uh, Albania. În continuare, proprietățile grecilor sunt confiscate, sunt comise acțiuni violente la adresa acestora și uh, se fac tot felul de uh, acțiuni uh, violente, de exemplu, se întrerupe electricitatea, tocmai pentru a transmite acest mesaj. Ne vom menține această politică la adresa voastră de a vă reprima. Dar noi nu putem să stăm cu brațele în sân, deci trebuie să recunoaștem ce se întâmplă acolo. Atâta timp cât Albania nu va recunoaște drepturile uh, grecofonilor, nu avem cum să votăm pentru. Vă mulțumim, domnul Pietrovski. Zdaniu, comisia. Doamne președinte, domnilor și domnilor, în acest uh, raport, Comisia recomandă deschiderea negocierilor de aderare cu Albania, ceea ce ar permite un control mai strâns din partea Uniunii Europene asupra reformelor. Vreau să vă atrag atenția asupra Uh, tendințelor periculoase de uh, trafic cu ființe umane. La uh, aliniatul 18 solicităm autorităților albaneze să acționeze drastic pentru a distruge rețelele de trafic care fac trafic și cu droguri și cu arme, însă în aliniatul 23, în mod inutil, se pare să se promoveze o ideologie um, prin care se fac trimiteri la LGBTI. De aceea am votat împotriva. Domnul Selimovic. Mulțumesc. Albania a întreprins, a făcut progres semnificativ, ceea ce trebuie recunoscut ca atare și recompensat. De aceea susțin ideea de a lansa și a susține negocierile de aderare începând cu anul următor. Progresul a fost făcut mai ales prin reforma judiciară, dar trebuie să subliniem și lucrurile care mai trebuie făcute. Reforma electorală ne îngrijorează în continuare problema corupției, criminalității organizate și a relațiilor de bună vecinătate. Reformele în aceste domenii uh, sunt dureroase, însă ele trebuie făcute căci sunt esențiale. Statul de drept, respectarea drepturilor omului, lupta împotriva corupției sunt lucruri care trebuie îmbunătățite. Având acest obiectiv în minte, trebuie să ne asigurăm cu toții să lansăm uh, negocierile și să nu să preîntâmpinăm alte regrese. Mulțumesc, are cuvântul domnul Soșniers. Chciałem się odnieść do... Mulțumesc. Eu aș vrea să vă aduc la cunoștință cât de scandalos e să înaintezi un amendament oral în plenară care nu face decât practic să aducă niște gunoaie în documentele UE. Asta pentru că nu știu ce femei, nu știu ce state îndepărtate trebuie să beneficieze de nu știu ce servicii. Există tot felul de conținuturi scandaloase ale acestui amendament al domnului Fleckenstein. Și de aceea vă spun că îmi pare rău că nu exista suficienți oameni care să se opună acestui amendament de tot rahatul, ceea ce e ridicol. Montenegro solo vitancra, Charles Tanoki. Vă mulțumesc. Urmează raportul privind Muntenegru al domnului Tanek, Domnul, doamna Șoidrova este prima. Vă mulțumesc, stimați colegi. Aș dori să vă explic de ce am susținut acest raport privind Muntenegru. Consider că Muntenegru este un stat care împărtășește rădăcinile noastre europene comune. Dorește să se alăture familiei europene vrea să dovedească că îndeplinește criteriile de la Copenhaga. Raportul spune că Montenegrul a progresat bine în negocierile cu Uniunea Europeană, în special în politica internă. Tribunalele sunt mai independente, administrația electronică este uh, funcționează mai bine. Am văzut uh, la, am văzut-o la alegerile din prezidențiale din aprilie anul curent. Cetățenii sunt liberi să decidă. Avem încă preocupări în legătură cu libertatea media și vom monitoriza situația din acest stat. Domnul Pietrovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat împotriva acestui raport. Ieri seară chiar am luat cuvântul pe acest subiect. Sunt câteva legături uh, comune între raportul despre Macedonia și Albania și la punctul 22 deplângem lipsa de progres, de exemplu, în ceea ce privește combaterea traficului de persoane. Asta apare în toate aceste rapoarte. În plus, vorbim și despre problema copiilor obligați să cerșească. Eu nu cred că există vreo țară care se poate tolera așa ceva și mai e oricum o tendință care mă îngrijorează aici. Parlamentul nostru este prea preocupat de așa zisele minorități. La punctul 34 apare așa. Suntem tulburați de faptul că orientarea sexuală, diferitele orientări sexuale nu sunt acceptate în Muntenegru. Eu de aceea am votat împotrivă. Mulțumesc. Mulțumim, domnule. Următorul vorbitor, domnul Selimovic. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului Tanac pentru acest raport excelent. Muntenegru e o țară de frunte, am zice, în Balcanii Occidentale. Avem uh, atât de multe capitole deschise și vrem să continuăm cu negocierile. Însă unele lucruri trebuie aduse la lumină, cum ar fi libertatea mediei. Cazul doamnei Liberaleachiș nu ar trebui să se întâmple într-o țară care vrea să adere la UE. Libertatea de expresie trebuie să fie garantată și atacurile adresa jurnaliștilor trebuie condamnați cu fermitate. Îndemn funcționarii să facă campanii de conștientizare pentru a combate discriminarea la adresa romilor și a persoanelor LGBT și pentru a asigura anchete și procese uh, corecte în caz de delicte la adresa acestora. Vă mulțumim! Acum trecem la raportul domnului Can, apărarea libertății academice în contextul acțiunii externe a UE. Primul vorbitor, doamna Maier. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut această dezbatere și aș dori să spun trei uh, lucruri. Uh, Uh, cercetarea postuniversitară este vitală și riscul nu poate să fie eliminat. Însă este uh, vital ca siguranța uh, studenților europeni care studiază în străinătate să fie asigurată. În al doilea rând, Există campusuri în state unde guvernele restrâng libertatea de exprimare și, de asemenea, trebuie să ne uităm și la ce se întâmplă în, înăuntrul Europei. În Ungaria s-au anulat cursurile pe, de studii de gen. Un uh, profesor vizitator de la CEU ne-a, ne spus că uh, Universitatea de Stat aduce uh, vorbitori de calibru înalt și aceast, uni, mutarea acestei universități centrale europene la Viena ar fi o pierdere inegalabilă pentru Ungaria. Căutarea adevărului este fundamentală doamnă președinte. Educația este punctul de pornire pentru sensibilizarea politică. Dacă vrem ca prin eforturile noastre să promovăm democrația și să avem succes, să ne asigurăm că populația din țările în care ne implicăm Uh, este capabilă să ia o decizie informată din punct de vedere politic. Cu cât oferim mai multă libertate mediului academic, cu atât societatea va fi mai academică. Iar societățile democratice, după cum bine știți, sunt mai pașnice și mai uh, echilibrate. Apreciez amendamentele de la plenară depuse de grupul SND, care spun că libertatea academică trebuie să fie parte a criteriilor de la Copenhaga. Dacă o țară restricționează cercetarea academică, trebuie să fie privit acest lucru ca fiind un simptom, un prim simptom al iliberalismului terorismului. Partenerii noștri nu trebuie să facă manipularea politică a universităților și a școlilor. Eșecul în educație înseamnă eșecul în toate sferele vieții publice. În plus, asta înseamnă și o mare pierdere în termeni economici. Deci, susțin acest raport și sper uh, uh, ca el să fie pe deplin implementat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Palmer. Thank you. Mulțumesc! Eu țin să-l felicit pe colegul meu, Ojit Khan, pentru acest raport atât de important. Generația mea a crescut uh, practic cu libertatea asigurată de generațiile anterioare și și-a a considerat-o ca fiind ceva de la sine înțeles. Libertatea academică fiind printre aceste valori uh, cu care ne obișnuiserăm. Însă acum populismul, fake news și alte provocări pun în pericol toate acestea. De aceea toți cei care cred în aceste libertăți trebuie să le apere. Libertatea academică e crucială. Și populismul, fake news, știrile false, datele false, care nu fac decât să otrăvească discursul public, ei bine, în fața acestor lucruri, noi trebuie să protejăm uh, uh, spațiul public de, și trebuie să sprijinim libertatea academică fără nicio limită. Deci de aceea salut acest raport și propunerea făcută. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Mamichis de la SND. Domnul Howard, mă scuzați. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mă bucură să susțin munca colegei mele, Bridget Khan, în acest raport care este, din păcate, necesar. Uh, toți cei care au predat sau au făcut cercetare înțeleg că libertatea universitară trebuie apărată liber, o ingerință a statului în instituțiile de învățământ este incompatibilă cu valorile europene și inacceptabile. Trebuie să apărăm libertatea academică. Dacă statele încearcă să limiteze această libertate, nu ar trebui să beneficieze de fonduri universitare sau de, sau de fonduri comune Trebuie să apărăm universitățile și de uh, presiunile pieței. Trei instituții din uh, uh, regiunea mea sunt amenințate din motive financiare. Cele mai mari, uh, cei mai mari pași înainte pentru umanitate au fost făcute de, prin cercetare care nu avea beneficii economice imediate. Nu trebuie să periclităm această capacitate. Vă mulțumesc. Trecem mai departe. Următorul raport este situația femeilor cu dizabilități. În primul rând, dau cuvântul doamnei Niriada. Mulțumesc. Noi femeile înțelegem că sunt multe provocări uh, oricum în calea noastră, dar ce mai faci dacă ești o femeie cu dizabilități? Provocările sunt masive dintr-o dată. Raportul acesta explică foarte clar. 11,8% din uh, femeile cu dizabilități sunt angajate, comparativ cu 35% bărbați. Este o situație sau un raport inacceptabil și cred că ar trebui să salutăm toate instrumentele oferite prin acest raport pentru a combate asta. Statele membre, desigur, trebuie să implementeze aceste lucruri, iar noi trebuie să începem să susținem uh, uh egalitatea ca atare la toate capitole, educație, sănătate, sport. Femeile cu dizabilități trebuie să aibă o șansă să participe pe de-a întregul la viață, uh, pentru un mandat și așa mai departe. Eu nu cred că există la ora actuală acest sprijin. Îl salut, prin urmare, acest raport. Este unul foarte important, iar statele membre trebuie să implementeze toate aceste instrumente de urgență. Mulțumesc. Doamna Șoidrova are cuvântul. colegii a kolegové, přestože považuji... Vă mulțumesc. Dragi colegi, eu cred în accesul uh, egal la îngrijirile de sănătate. E esențial să existe această uh, egalitate a accesului și statele membre ar trebui să-și intensifice eforturile. Însă, din păcate, nu am putut sprijini această moțiune de rezoluție pentru că am rețineri uh, serioase legătură cu două părți din acest text, mai ales acolo unde se merge dincolo de competențele uh, statelor membre, fie că e vorba de chestiuni de natură etică sau de îngrijiri de sănătate. Rezoluția propune o extindere a sferei de aplicare și în domeniul sănătății reproductive. E un eufemism pentru avorturi și eu una cred că trebuie să protejăm viața sub toate formele ei, fie că e vorba de copii sau copii nenăscuți. De asemenea, privesc cu critici îndemnul de a crea condiții speciale pe, de îngrijire pentru persoanele transgender. Asta e o competență strict națională, tot așa cum e și decizia de a-ți schimba sexul. Vă mulțumesc foarte mult. Următoarea vorbitoare, doamna Crupa. Mulțumesc foarte mult. Am votat pentru această rezoluție în ceea ce privește femeile cu dizabilități, pentru că descrie în amănunt uh, 60, că 60% din persoanele cu dizabilități se estimează că sunt femei și fete. Avem strategii europene pentru persoanele cu dizabilități, însă aceste persoane încă se confruntă cu probleme grave, de exemplu, atunci când încearcă să uh, își utilizeze dreptul la vot sau îngrijirile medicale. Aceste aspecte trebuie să fie rezolvate. Problema orientării sexuale sau Uh, identificării cu un gen, uh, aceste trimiteri sunt uh, inacceptabile, sunt de importanță secundară. Datorită importanța acestui document am votat pentru, însă vă amintesc că atitudinea noastră cu față de cei care sunt mai slabi, cei cu dizabilități sau, cu, cu, sau către copii este o un simbol al responsabilității societăților noastre. Vă mulțumesc, domnul Mamikins. Mulțumesc. Am susținut acest raport și vreau să subliniez că forța unei societăți uh, este definită în funcție de cum se comportă cu cei mai fragili. Vreau să spun că problema dezabilităților femeilor, în rândul femeilor, nu este rezolvată. Dacă ne uităm la statistici, avem motive să fim dezamăgiți, ba chiar rușinați. Sunt 46 milioane de femei și fete cu dizabilități în Uniunea Europeană și doar 18% din uh, totalul lor au un loc de muncă. 44% uh, s-au confruntat cu violență fizică sau sexuală aceste fete și femei uh, sunt discriminate nu doar în contextul muncii, ci și la nivel educațional sau în uh, sfera publică. Drept rezultat, stilul lor de viață, opțiunile lor sunt restricționate, sunt victime ale excluziunii sociale și ale sărăciei, ceea ce rezultă într-o situație în care uh, cruzimea pare să devină un fenomen uh, acceptabil din punct de vedere social. Eu de aceea am votat pentru acest raport. Mulțumim, are cuvântul acum doamna Zaborska. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să încercăm să soluționăm problemele femeilor cu dizabilități în societatea noastră. Trebuie sprijinite femeile, trebuie făcut eforturi pentru integrarea lor socială, e vorba de protecția lor socială. Acestea sunt competențele pe care le are Uniunea Europeană. Însă dacă vrem într-adevăr să consolidăm drepturile femeilor și fetelor cu dizabilități, trebuie protejată în primul rând demnitatea lor umană. Din nefericire, nu se vorbește rezoluție despre asta, nici măcar nu se face trimitere la așa ceva. Din potrivă, se promovează accesul nediscriminat la structuri și servicii uh, în ceea ce privește drepturile sexuale și reproductive. Aici, bineînțeles că inclus și accesul la avort. Însă să nu uităm că acestea sunt competențe naționale și nu comunitare, deci nu am avut cum să fiu de acord cu un astfel de element. Viața umană, demnitatea sa și principiul de subsidiaritate sunt valorile fundamentale ale Uniunii Europene, valori pe care trebuie să le respectăm chiar și în rezoluțiile Parlamentului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul domnul Soșniers. Rândura. To jest kolejna skandaliczna... Mulțumesc. Din nou, o altă inițiativă sexistă a Parlamentului. Nu înțeleg uh, ce uh, sens are. Uh, toată lumea pare să fie nebună. Ce alte drepturi trebuie să luăm femeilor cu dizabilități de care nu să nu se bucure bărbații? De ce să avem o rezoluție doar pentru femeile cu dizabilități? Accesul într-o clădire trebuie să fie diferit pentru femei față de bărbați sau uh, și la punctul 7, de exemplu, unde spunem că femeile au probleme cu disabilitățile pentru că trăiesc mai mult, păi dacă trăiesc mai mult decât uh, bărbații și bărbații trăiesc mai puțin, atunci poate ar trebui să punem accentul pe bărbați pentru că viața lor se termină mai devreme și să nu uh, punem accesul pe femei pentru că ele deja sunt privilegiate pentru că trăiesc mai mult. Vă mulțumesc. Procesul verbal al acestei reuniuni va fi distribuit la următoarea ședință. S-a încheiat dezbaterea pe ziua de astăzi și vom transmite aceste decizii uh, autorităților competente. Suspendăm această sesiune și vă urăm o după masă plăcută.